sono stato autorevolmente am, am fost solicitat cu autoritate de un coleg foarte important chiar acum, înainte de începerea lucrărilor. Aprobarea ordinei de zi acum. O versiune la zi a ordinii de zi a fost trimisă ieri avem un nou punct de pe ordinea de zi, e vorba de prezentarea comisarului Füle a comunicării privind revizuirea politicii de vecinătate. We appear to have a problem with the trans Se pare că este o problemă cu interpretarea. Um, spune cineva de la prezidiu, între limba engleză și franceză. Primul punct, adoptarea ordinii de zi, revine domnul președinte. O versiune actualizată a fost trimisă ieri. Funcționează? Nu. Se pare că încă sunt probleme cu canalele de engleză și franceză. Alors, le premier point, c'est l'approbation la, la, de l'ordre de jour. Non, non, mais non c'est plus che tu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 Eh, chiedo alla cabina eh, inglese, di, che traduce l'inglese di parlare. Yes, yes, ok? Yes, okay, okay, funziona. Ah, ok, ok. Bine, allora. Se pare că acum lucrurile funcționează, deci o luăm de la capăt. Adoptarea ordinii de zi, primul punct. Vi s-a trimis o versiune actualizată a ordinii de zi ieri cu un nou punct pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea din partea comisarului Füle a comunicării privind revizuirea politicii de vecinătate și anularea vizitului, vizitei uh, ministrului, ministrului afacerilor externe al Islandei din cauza noilor probleme cu cenușa vulcanică. Obiecțiuni? Aprobat. Dacă nu sunt obiecții, se adoptă. Trecem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din data de 12-13 aprilie 2011 și al reuniunii din 19-20 aprilie 2011. Dacă nu aveți obiecții, considerăm cele două procese verbale ca fiind aprobate. Punctul 3. Înlocuiesc astăzi pe președintele Albertini, care a fost reținut în Italia din cauza unor angajamente politice importante, de aceea nu putea uh, conduce astăzi lucrările comisiei. Eu voi încerca să o fac cât mai bine în locul său. Vă informez că ședința de joi 8 septembrie este anulată și este înlocuită de o ședință care va avea loc luni 12 septembrie la Strasbourg. Punctul 4. O delegație de șase membri din Comisia AFET a fost în Uzbekistan pe 26-27 aprilie 2011. Această delegație s-a întâlnit, s-a unit pe 28 și 29 aprilie cu un grup de 8 deputați din delega- delegația țărilor din Asia Centrală pentru, de la delegația pentru Asia Centrală pentru o vizită în Turkmenistan. Doamna Ana Gomez a condus această delegație uh, din partea Comisiei AFET în Uzbekistan. În Turkmenistan, cele două grupuri au fost conduse de domnul Svoboda, care îi urez bun venit, care l-a înlocuit pe domnul Bartoloți, președintele Comisiei pentru de cooperare cu țările din Asia Centrală. Așa că voi da cuvântul colegilor Gomez și Svoboda pentru a ne prezenta ce s-a întâmplat cu ocazia acestor vizite. Eu comincerei cu colegă Gomez. Eh, doamna Gomez mai întâi. Grazie, signor Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă fac eh, un raport în legătură cu vizita Parlamentului în Uzbekistan. Principala concluzie a tuturor deputaților prezenți în Uzbekistan este faptul că în această țară trebuie să ne angajăm mai mult. Trebuie să ne angajăm mai mult în colaborarea cu această țară, nu să izolăm această țară în ciuda problemelor majore care există în continuare, mai ales în domeniul drepturilor omului. Știm că Uzbekistanul uh, Uh, încalcă drepturile omului, munca copiilor uh, este folosită mult. Am reușit, cel puțin, să discutăm aceste aspecte cu gazdele din Uzbekistan. Aceștia nu au evitat discuția, dar punctul lor de vedere era diferit de al nostru. În anumite cazuri, unii chiar au încercat să nege faptul că exista o problemă legată de munca copiilor în această țară. De exemplu, un uh, deputat uh, de Parlamentul Uzbek a încercat să facă acest lucru, dar totuși discuția a avut loc și au încercat, bineînțeles, să arate că nici în Uniunea Europeană situația nu este ideală. Dar, bineînțeles, noi am explicat că Uniunea Europeană este în primul rând caută să identifice încălcările drepturilor omului pe propriul său teritoriu. În legătură cu drepturile omului am menționat uh, clasuri concrete după vizită alături de Heidi Hautala. Am cerut ambasadorului uzbek să am trimis acestui ambasador uzbec o listă de cazuri, prizonieri, cazurile unor prizonieri despre care am af- aflasem și ambasadorul foarte rapid ne-a răspuns în scris. Anal- analizez aceste răspunsuri în momentul de față. Dar în orice caz, această inițiativă a ambasadorului arată că există voința de a coopera cu noi, uh, aceeași voință pe care am remarcat-o și în Uzbekistan. Deci, iată, o atitudine puțin diferită de cea din trecut, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului, chiar dacă există diferențe majore. Și în, acest capitol aș doresc să mai spun că, bineînțeles, am uh, menționat uh, masacrul de la Andijan. Oficial, acest caz este închis, dar am avut întâlniri și cu apărătorii drepturilor omului și organizațiile societății civile și ni s-a sugerat că Mm, este mai bine să ne concentrăm pe alte cazuri importante, pentru că dacă tot menționăm cazul Andijan, nu se va avansa. De asemenea, am uh, considerat că Uzbekistanul, care își dă seama de poziția sa importantă în, Africa, în, în Asia Centrală, mă scuzați, țara cu cea mai mare populație, uh, cu o moștenire istorică și culturală importantă, poate să aibă un rol important de jucat în, rolile, în rolul Uniunii Europene cu această regiune. Și anumite probleme ale Uzbekistanului pot fi soluționate doar la nivel regional, mai ales problema apei, pentru că implicațiile de mediu pentru Uzbekistan sunt foarte importante și pentru regiunea în general. Și am avut impresia că cei din Uzbekistan doreau ca Uniunea Europeană să-i ajute să depășească relațiile dificile cu alte țări vecine, tocmai din cauza problemelor legate de apă, dar nu numai. Aș încheia în legătură cu relațiile cu vecinii. Au criticat într-o anumită măsură, faptul că noi eh, punem toate țările din această regiune în aceeași oală oarecum și ar dori ca și în ceea ce privește fondurile alocate pentru cooperare, ar dori să existe abordări diferite față de diferitele țări. Ne-au sugerat că Uniunea Europeană ajuta uh, la crearea unor, uh, unui leadership uh, artificial în Kazakhstan, de exemplu. Ceea ce privește munca copiilor, acesta este cel mai mare mm, domeniu de îngrijorare al nostru și uh, cred că uh, implicarea Uniunii Europene ar putea schimba situația din punctul de vedere al drepturilor omului și așa mai departe. E vorba de reforma agriculturii, pentru că munca copiilor uh, este folosită mai ales uh, în uh, culturile de bumbac. E vorba de muncă manuală care este rezultatul uh, sistemului arhaic de a face agricultură mai ales de a cultiva bumbacul. Am menționat, bineînțeles, multe alte cazuri. S-a pus problema libertății de informare pentru ca schimbul nostru să fie, să însemne ceva, inclusiv în domeniul tehnic, pentru că Există mult interes uh, în cooperarea cu Uniunea Europeană. Există chiar un proiect, un program Tempus, care uh, a fost apreciat mult de gazde. Dar reprezentanții societății civile s-au plâns că Există foarte puține informații în legătură cu acest program, deci foarte puține oportunități pentru cetățenii din Uzbekistan să participe. Și și s-au plâns în legătură cu modul în care guvernul monitorizează studiile studenților care uh, studiază în străinătate. Organizațiile din societatea civilă, din păcate, nu ne-am putut întâlni cu toți, cu toate organizațiile, din cauza unei lipse de bună comunicare și deci uh, mulți reprezentanți de societății civile nu au putut să vină la întâlnirea cu noi. Știu și faptul că uh, venirea lor la întâlnirea cu noi putea să le pună probleme. Fi putut să-i pună în, pericol. Dar s-a pus și problema ca Uzbekistanul să um, ratifice Convenția de la Arhus, care bineînțeles are implicații la nivel de mediu înconjurător, și societatea civilă, organizațiile societății civile au uh, sugerat această posibilitate, s-au uh, abordat și alte aspecte legate de reforme democratice. Anumite părțile societății civile au considerat că este important ca migranții economici uh, din Uzbekistan înspre Rusia trebuie să poarte uh, presiunea pentru schimbare a protestatarilor. Doresc să spun uh, în încheiere că Uniunea Europeană trebuie să se implice mult mai mult în domeniul drepturilor omului în această țară. Nu e vorba de un dialog uh, lipsit de sens. Trebuie să fie un dialog bazat pe cazuri concrete pe care să le menționăm. În acest scop avem nevoie de o, de, o, de o delegație reală în Uzbekistan, nu doar o casă a Uniunii Europene, o delegație care să răspundă în fața noastră a Parlamentului pentru a face ce dorim noi să facă în domeniul drepturilor omului și și să, bineînțeles, în același timp, Uniunea Europeană trebuie să devină mai activă la nivel regional pentru a ajuta la rezolvarea multor probleme ale țărilor din zonă care nu pot să fie soluționate strict prin cooperarea regională. Mulțumesc! Grazie, Vă mulțumesc, doamnă Gomez. Are cuvântul acum colegul Svoboda, vă rog. Grazie, președinte. I um, want first of all Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți colegii care au participat la această delegație. Uh, să mulțumesc mai ales doamnei Ana Gomes um, în numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Noi am avut o vizită foarte fructuoasă. Și dacă mă refer la cele spuse de Ana din aur în ceea ce privește angajamentul, ei bine, uh, noi dorim din partea acestor țări să obținem uh, petrol, gaz, uh, drepturile omului, progres către democrație, însă nu avem acolo o delegație propriu-zisă, demnă de acest nume. E adevărat că Uh, am depus eforturi, însă nu putem accepta această situație. Apoi, al doilea punct. Domnul comisar Füle va prezenta o trecere în revistă a uh, situației, însă problema e că, din nou, nu avem o delegație la fața locului și în ambele țări, Uzbekistan și Turkmenistan, avem nevoie de o prezență europeană mai puternică, un angajament acolo mai puternic. Apoi, Spre deosebire de Uzbekistan, procesul de deschidere în Turmekistan este mai timid și mai nou. Și, bineînțeles, acest lucru poate pune probleme, pentru că știm și ei știu că nu totul merge ca pe roate. Dar, în același timp, e nevoie și de un dialog. Un dialog care acum a fost lansat. A fost lansat, însă sperăm că acesta se va aprofunda discuția în cadrul Parlamentului a fost, cum să zic eu, nu neapărat o discuție, ci mai degrabă o prezentare din partea ambelor părți prezente. Uh, am discutat cu uh, reprezentanții, autoritățile locale mai mult decât uh, credeam că vom discuta inițial, într-un mod prietenos, însă destul de general. Uh, aveam senzația că mai aveau, că zidurile aveau urechi și ascultau conversația noastră. În fine, am încercat, de asemenea, să abordăm cazuri specifice în ceea ce privește drepturile omului, să obținem răspunsuri complete. Unele răspunsuri au fost satisfăcătoare, mm, unele cazuri pot să obțină și uh, demersuri concrete satisfăcătoare, dar e adevărat că subiectul acesta a drepturilor omului este foarte important. Eu nu vreau să limităm această discuție despre drepturile omului doar la anumite cazuri specifice, pentru că aici e vorba și de chestiuni economice, sociale, care sunt valabile pentru întreaga țară. Deci trebuie să clarificăm, să lămurim că nu ne axăm doar pe cazuri specifice, ci pe o situație generală în cadrul întregii societăți. Nu vrem să obținem un element în locul celuilalt, ci ne dorim progrese pe ambele fronturi, și situația drepturilor omului în cazuri specifice și situația drepturilor omului per ansamblu. Apoi, uh, în Turkmenistan, ca și în Uzbekistan, se dorește crearea unui partid de opoziție, eventual a mai multor partide de opoziție. Și ministrul de afaceri externe a spus, da, acest lucru e deja posibil, însă nimeni nu vrea să creeze un partid în opoziție. Uh, și uh, nu știu dacă ar fi atât de simplu să creezi acolo un partid în opoziție, așa cum e simplu la noi, în țările noastre. Însă poate că ar fi bine să acordăm atenție și acestui subiect. Și acum întrebarea este următoarea. Cum să reacționăm? Mai întâi, am fost de acord și în uh, cazul vizitei din Uzbekistan și în cazul vizitei din Turkmenistan. Am fost de acord asupra faptului că e nevoie de o reprezentare mai puternică a Uniunii Europene la fața locului. Apoi, dacă ne uităm la agenda raportului uh, colegului nostru care a fost votat uh, cu majoritate în, în Parlament, e bine, pe ansamblu eu sunt de acord cu toate cele ce figurează în raport. Întrebarea este următoarea n-am reușit încă să discut subiectul cu raportorul, dar Cred că există totuși două subiecte, două chestiuni care ar trebui să vedem dacă pot obține asentimentul nostru și să vedem cum le putem introduce pe agenda, unul dintre ele fiind dacă avem un, parteneriat și uh, un acord de parteneriat și cooperare uh, cu aceste țări, ar trebui să avem un dialog. Un dialog Acum 5 ani de zile a avut loc o întâlnire în Ashkepat, însă nu prea exista prea mult interes pentru prezența noastră. Acum se pare că există acest interes. Deci, am discutat acest lucru cu cei patru miniștri și am spus că ne vom întoarce și că la rândul lor și ei vor trebui să vină la Bruxelles. Deci trebuie să clarificăm genul de dialog pe care Parlamentul European și-l dorește cu autoritățile de acolo pentru a putea avea un astfel de acord. În al doilea rând, există ideea de a avea o invitație către reprezentantul ONU uh, pe subiecte de tortură și drepturile omului și deci ar trebui să existe o cooperare cu autoritățile la nivel de drepturile omului. Poate că acest lucru poate fi înscris pe ordinea de zi Uh, în perspectiva acordului de parteneriat și cooperare cu aceste țări și poate că am trebui, ar trebui să utilizăm, să profităm de săptămânile care rămân până atunci să discutăm și aceste subiecte. Și deci ar fi fost, pe de o parte, posibilitatea să discutăm despre drepturile omului într-un cadru mai extins, uh, precum Națiunile Unite, și apoi uh, discuții cu parlamentarii din aceste țări. Eu știu că acești parlamentari sunt aleși ca și noi, dar poate că am putea să aprofundăm acest dialog și peste câțiva ani de zile să fie tot atât de puternic precum alte țări din regiune. Deci, iată, aceasta este prezentarea mea, succintă, pe scurt și, din nou, repet acest lucru, angajamentul nostru în această regiune este absolut esențial, nu numai din punct de vedere al democrației și al dezvoltării economice și sociale, ci este și chiar și al acestor țări, ci este și chiar și în propriul nostru interes. Mulțumesc! Prosime. Vă mulțumesc! Urmează colega Kil Nielsen, din partea verzilor, vă rog. Merci beaucoup, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adaug câteva elemente la ceea ce au spus președinții delegațiilor discuțiile cu aceste regimuri nu pot să aibă loc în detrimentul drepturilor fundamentale ale populației din aceste țări și doresc să insist asupra acestui aspect. Nu trebuie să dăm un cec în alb acestor tipuri de regim. Ehm, vă duceți aminte că în 2009 Uniunea Europeană a, a suprimat sancțiunile impuse Uzbekistanului după masacrul de la Andijan. Să nu uităm uh, Aș dori să uh, aduc uh, omagiu acestor sute de morți și tuturor uh, exilaților din 2007, acest masacru care, ca și cum n-ar fi avut loc în această țară, se neagă acest masacru. Eu doresc să vorbesc despre el pentru că nu putem să lăsăm, să uităm un eveniment, un eveniment atât de dramatic. Uniunea Europeană a hotărât în 2009 să pună capăt acestor sancțiuni Știm că anumite țări mai mult decât altele aveau motive pentru a o face, dar rezultatul este că nu s-a închetat în legătură cu masacrul de la Andijan. Raportorii speciale ai ONU n-au dreptul să intre în această țară și să uh, meargă în închisori. Uh, să viziteze închizările, închisorile. Uh, oprimarea societății civile și a mass media a, a continuat, a crescut chiar. Să nu uităm, ultimul eveniment cunoscut de mine este închiderea biroului Human Rights Watch de la Tashkent. Un alt exemplu, în, din relațiile noastre cu acest tip de regim, vă duceți aminte, că Kazakhstanul a avut președinția OSCE în 2010 pentru că autoritățile din această țară au promis reforme și rezultatul, știm acum, este faptul că, din potrivă, s-au agravat situația. Această țară a mers înapoi, a dat înapoi în ceea ce privește libertățile civile și oprimarea populației și în libertatea de exprimare și mass media. Aș dori deci să insist asupra acestui risc de a da un cec în alb unor regimuri de acest tip. Un alt aspect care mi se pare important este instrumentalizarea care, care putem să fim victime. Aș dori să atrag atenția asupra acestui aspect. Am avut sentimentul, sau mai mult decât atât, că cei din Uzbekistan au înțeles interesul nostru pentru ecologie și apărarea mediului înconjurător și doresc, nu doresc să fim uh, instrumentalizați în acest punct de vedere. Uh, trebuie să știți că foarte recent au primit 15 locuri. Sunt foarte mândru de asta, de altfel. 15 locuri uh, au fost rezervate ecologiștilor în Parlamentul din Uzbekistan, dar mi s-a spus că nu există ecologiști, nu există partid ecologist, dar fiecare regiune a desemnat o persoană numită, uh, care a primit uh, uh, um, numele de ecologist și a fost trimis în Parlament. Și Uzbekistanul care se opune complet abordării noastre pentru regiunea Asiei Centrale face apel la Uniunea Europeană doar pentru a insista pe problema apei. Nu se dorește o abordare regională, ni s-a spus clar că trebuie să acorde uh, prioritate proiectelor naționale, dar în ceea ce privește penuria de apă, doresc, ei doresc ca noi să intervenim. Problema barajelor, barajului de la Rugun despre care e vorba, este o problemă importantă. Știm că construcția de baraje majore, a unor echipamente majore, au efecte negative asupra mediului, dar uh, ar trebui să se includă și problema culturii intensive a bumbacului în Uzbekistan, care este și ea una dintre, unul dintre motivele penuriei de apă și starea deplorabilă și neglijența totală a Uzbekistanului în ceea ce privește sistemul de irigații. Nu doresc să intru în detalii, doresc doar să vă alertez asupra pericolului de instrumentalizare uh, a problemei ecologice. Aș dori să mai insist asupra unui aspect care n-a fost menționat, încerc să completez raportul colegilor, în legătură cu Afganistanul. Trebuie să uităm faptul că dacă Uniunea Europeană și anumite state membre consideră că este important să avem relații bune cu Uzbekistanul și Turkmenistanul, doresc acest lucru și pentru că astfel îi se oferă accesul în Afganistan știind că uh, accesul dinspre Pakistan este din ce în ce mai periculos și dificil. Și Trebuie să, se spunem acest lucru. Uniunea Europeană, statele membre implicate în războiul din Afganistan sunt preocupate. Ni s-a spus clar acest lucru, un ambasador ne-a spus clar, ne-a dat un exemplu de soldați răniți care au fost uh, repatriați din Afganistan prin Turkmenistan. Deci știm că este o chestiune importantă. La Termes, la uh, frontiera dintre Uzbekistan și Afganistan, există o bază aeriană cu vreo 12 avioane și elicoptere germane. Uh, deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Uităm foarte ușor adevăratele motive pentru care avem tendința de a avea o atitudine favorabilă uh, relațiilor cu astfel de țară, nu se spune uh, adevărul. Adevărul este și faptul că se dorește să se plece din Afganistan cu capul sus. Va fi greu acest lucru, după părerea mea, dar cel puțin asta se dorește deci să se plece din Afganistan cu capul sos în detrimentul drepturilor omului și libertății de exprimare în regiune. Doream să menționez acest lucru. În fine, la începutul lui mai, doamna Helen Clark, adjunctul uh, secretarului general al CNUD, uh, a fost în Turkmenistan, însă este președinta Centrului de Informare pentru Drepturile Omului și spune că politicile interne și externe ale, ale Turkmenistanului sunt utile, trebuie să știe că în momentul de față Comitetul ONU împotriva torturii pregătește un raport care va fi publicat foarte curând și știm deja că observațiile în legătură cu practicile de tortură în această țară sunt îngrozitoare și va trebui să ținem cont de acest raport. Nu putem să transmitem mesaje contradictorii înspre o țară ca Turkmenistanul, unele denunțând practici uh, îngrozitoare, cele mai îngrozitoare din lume, cu siguranță, și pe de altă parte să uh, transmitem mesaje favorabile. Iată, deocamdată doream să subliniez aceste aspecte ale dezbaterii. Mulțumesc! Merci, cher collègue. A suivre, Madame Autala. Urmează doamna Autala. Thank you very much, Chair. Mulțumesc domnule președinte. N-am nimic de adăugat la ceea ce a spus doamna Goebbels în legătură cu Uzbekistanul. A fost o plăcere să lucrez cu dânsa și alți colegi în Turkmenistan. Aș dori să mă concentrez asupra Turkmenistanului două aspecte. Uh, the, uh, of human... Mai întâi câteva observații pe marginea situației drepturilor omului. Și domnul Provera poate vă amintiți în momentul în care dumneavoastră ați fost președinte al uh, Comisiei am cerut să analizăm în mod aprofundat situația drepturilor omului în Turkmenistan înainte de a avea ratificarea acordului de parteneriat și cooperare. Poate că situația se îmbunătățește, dar din păcate n-am putut observa semnale pozitive clare, poate cu o singură excepție cred că regimul a înțeles un lucru și anume că a se bizui doar pe un regim puternic, dictatorial, nu e poate metoda cea mai bună de, pentru a avea dialog și deschidere către exterior în momentul în care noi am vizitat școlile rusești și am discutat cu cetățenii ruși despre modul în care copiii lor merg la școală, uh, se pare că există în programa de învățământ și obligația de a studia uh, o carte scrisă de uh, președintele țării. Este o obligație. Deci, după cum vedeți, nu putem observa o schimbare fundamentală a situației. Am discutat și cu reprezentanța ai Crucii Roșii, care ne-au spus că nu pot să aibă acces la închisori, că poli- prizonierii politici sunt numeroși, că există restricții de a călători, că nu există acces pentru ONG-urile independente și, cu siguranță, reprezentanții ONU nu au posibilitatea de a uh, desfășura, de a-și desfășura munca în mod liber. Deci, situația este destul de complicată. De aceea ar trebui să cerem reprezentanților noștri, atât acolo la fața locului în Turkmenistan, cât și al lor aici la Bruxelles, să clarificăm situația înainte de a vorbi despre ratificarea acestui acord de parteneriat și cooperare. Și poate că una dintre cerințele cele mai importante este ca raportorii speciali ONU să aibă acces la teritoriul uh, Turkmenistanului și ar trebui să subliniem rolul important pe care îl joacă acești reprezentanți speciali, mai ales din punct de vedere al torturii, pentru că tortura încă este o practică curentă în închisori. Cred că mesajul pe care uh, l-am transmis ambasadorilor statelor membre cu care ne-am întâlnit acolo este că ei ar trebui să utilizeze următoarele săptămâni și luni uh, pentru a face lobby în acest sens să discute cu guvernul, cu regimul, în așa fel încât un anumit progres să poată fi vizibil. Acum, în al doilea rând, m-aș referi la aspectul instituțional. Poate vă amintiți cu toții că Parlamentul European, în rezoluția sa de la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie, a cerut să existe observare, un mecanism de monitorizare special. De ce? Pentru că este una dintre țările cele mai represive din întreaga lume. Cu toate acestea, ace, uh, putem, și putem observa acest lucru la uh, foarte multe niveluri. Dar apelul nostru nu a fost uh, într-adevăr ascultat pentru a avea acest mecanism special de monitorizare. Știm că acest subiect a fost discutat în biroul extins al AFET înainte de săptămâna turcoaz Însă acum eu sunt de părere că, având în vedere decizia luată de la biroul, la biroul extins, atunci s-a cerut avizul serviciului juridic. Și este necesar, cel puțin așa ni s-a spus din partea CIA, ca serviciul juridic să explice dacă vreun astfel de mecanism de monitorizare specială ar putea să ducă la un dezechilibru între instituții. Dar, colegi, de cât șapte ori de câțiva ani de zile încoace am auzit noi acest refren și anume că Parlamentul European ar dezechilibra relațiile între Parlament și celelalte instituții. De aceea eu cred că a venit momentul să repetăm din nou apelul nostru. Articolul 218 se referă la acordurile internaționale și Parlamentul are în tratatul de la Lisabona un rol foarte clar, negocierea mandatului pentru astfel de acorduri. Nimic nu este foarte explicit în ceea ce privește rolul acestor acorduri odată ce acestea au fost deja semnate și ratificate, dar cred că un acord interinstituțional pe care Parlamentul îl are față de Comisie ar trebui să demonstreze în mod clar că avem posibilitatea de a fi mai exigenți în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă și anume că acesta să-și facă munca uh, să-și îndeplinească mandatul pentru îmbunătățirea situației referitoare la drepturile omului. Cred că subiectul a fost deja a, aprofundat, analizat și vom vedea care vor fi concluziile, pentru că altfel vom avea un precedent. Este primul acord de parteneriat și cooperare pe care îl ratificăm sub tratatul de la Lisabona și sub prerogativele suplimentare pe care acesta ni le acordă. Și deci, ar trebui să ne asigurăm că promisiunile făcute de Serviciul European pentru Acțiune Externă vor fi cu adevărat îndeplinite. Ceea ce nu e un lucru bun este că acele criterii pe care Parlamentul le-a preluat în mai multe din rezoluțiile sale și uh, existat o listă întreagă a acestora nu au fost îndeplinite. Cu toate acestea, Serviciul European de Acțiune Externă e în continuare de părere că noi trebuie neapărat să ratificăm acest acord de cooperare și parteneriat. Deci iată că ne aflăm într-o situație în care trebuie să fim extrem de prudenți și să apărăm prerogativele noastre ale instituției noastre în așa fel încât să să putem să prezervăm și să îmbunătățim situația drepturilor omului într-o țară atât de represivă. Mulțumesc. Urmează doamna Iegle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, doamnei Gomes și domnului Svoboda. Vreau să le mulțumesc pentru modul în care au condus uh, delegațiile noastre în Uzbekistan și în Turkmenistan. Din 1999 încoace sunt membra comisiilor pentru da, sau a delegațiilor Parlamentului European pentru statele din Asia Centrală. Și am văzut în acești ani cum lucrurile avansează și nu avansează în statele partenere. În ceea ce privește Uzbekistanul, atitudinea mea este una pozitivă. Mi se pare că lucrurile se mișcă înainte. Am putut să vorbim cu oamenii de acolo și, de asemenea, Comitetul uh, Executiv al uh, Crucii Roșii activează în Uzbekistan. De asemenea, în Uzbekistan s-a renunțat la pedapsa capitală. Există, de asemenea, o serie de noi prevederi legale uh, in, intrată în vigoare la insistența Uniunii Europene. Uh, Însă, bineînțeles că va mai dura puțin implementarea efectivă a acestor uh, regulamente sau reglementări, dar ele există deja și cu siguranță vor fi înlocuite și îmbunătățite pe, pe parcursul timpului. Și lucrul acesta e pozitiv. Mi se pare important și corect ca Uniunea Europeană să ceară tuturor statelor din Asia Centrală să își rezolve împreună toate problemele legate de energie și apă. Este o cerință pe care trebuie neapărat să o stipulăm clar. Bineînțeles, în plus, un stat precum Uzbekistanul trebuie să aibă grijă ca problematica apei, problematica internă a apei să fie soluționată. În Uzbekistan, Uzbekistan, precum și în celelalte state din zonă, în funcțiune sunt în continuare canaluri, canalele vechi sovietice, care înregistrează pierderi mari. De asemenea, um, structurile economice ale acestor state sunt în continuare de sorginte sovietică. Spre exemplu, Uzbekistanul este în continuare responsabil, responsabil pentru alimentare și pentru uh, producerea bombacului, Turkmenistanul se ocupă de gaze, etc. Deci există în continuare aceleași structuri sovietice care au fost preluate în politicile naționale după șindarea Uniunii Sovietice. S-a vorbit despre barajul de la Ragun care este de altfel un proiect uh, cercetat de Banca Mondială în momentul de față. Și pornind de la cutremurul din uh, Japonia, ar trebui să ne întrebăm dacă o acumulare de apă atât de mare, la o asemenea altitudine, este într-adevăr o idee bună. Să sunt sigură că cei de la Banca Mondială, care studiază problema, ne vor oferi toate informațiile de care avem nevoie. Trebuie să luăm în serios ideea unei strategii comune pentru Asia Centrală. Trebuie să ne gândim clar la cerințele pe care vrem să le impune, impunem acestor uh, state. Bineînțeles, cu toții ne dorim ca aceste state să se, dezvolte, uh, să se dezvolte din punct de vedere social. De asemenea, importante sunt uh, respectarea drepturilor omului, respectarea principiului statului de drept și, de asemenea, respectarea tuturor celorlaltor clauze sociale. Acestea sunt cerințele pe care trebuie să le spunem sus și tare și pe viitor și nu trebuie să facem niciun fel de excepții. Nu trebuie să facem excepții nici în uh, ceea ce privește Tur- Turkmenistanul. Da, e drept că acesta va fi primul uh, acord de parteneriat ce va intra în vigoare după tratatul de la Lisabona. Însă, cu toate acestea, trebuie să înțelegem faptul că tocmai acest acord de parteneriat ne va da posibilitatea de a impune noi condiții, de a uh, stipula noi și noi cereri. Acordurile de parteneriat sunt tocmai instrumentele care ne pot ajuta să solicităm o schimbare a lucrurilor. Uh, aceste acorduri ne fac uh, posibil sau fac posibile schimburile regulate de opinii între Parlamentul European și reprezentanții statelor uh, în cauză, în speță reprezentanții Turkmenistanului. Același lucru se aplică deja uh, în cazul altor state din Asia Centrală, același lucru ar trebui să-l uh, facem și în cazul Turkmenistanului. Și am putea, spre exemplu, să invităm aici în Parlamentul European o serie de tineri din Turkmenistan și astfel le-am putea, le-am putea inocula ideea aceasta a democrației pe care o considerăm atât de importantă. Și doar dacă îi sprijinim pe oamenii de acolo, uh, vom obține rezultate într-adevăr. Recunosc, sunt uh, german, vin din Germania, sunt în uh, sunt de acord că locuiesc la câțiva kilometri distanță de fabrica ce a produs acele elicoptere ce sunt staț- staționate în uh, Turkmenistan. Sunt de acord uh, și recunosc că trebuie să îi uh, sprijinim pe toți cei care au uh, fii, nepoți plecați în Afganistan ca și soldați. Am și participat la o serie de, de înmormântări, însă pentru a face toate lucrurile acestea trebuie să discutăm activ cu Turkmenistanul. Ultima, ultima intervenție a doamnei Colai, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În calitatea mea de raportor am uh, participat în uh, vizita din Turmenistan condusă de domnul Svoboda căruia îi mulțumesc pentru modul în care a condus această vizită. De asemenea, le mulțumesc și colegilor mei și sper că pentru cei care erau prima oară la Akshabad a fost o experiență interesantă. Uh, avea dreptate domnul Zvoboda când uh, reamintea ideea că doresc să facă mai multe partide uh, dar uh, oamenii nu vor să facă acest lucru. Eu vin dintr-o fostă țară comunistă și mi-amintesc că și Ceaușescu declara că dorește să aibă mai multe partide, însă oamenii nu doreau acest lucru. Despre asta este vorba. Uh, cred că nu trebuie să confundăm regimurile politice cu națiunile și cu popoarele Uh, condamnăm regimurile și în turkmenistan uh, regimul uh, este de condamnat dincolo de faptul că actualul regim instalat în urmă cu cinci ani la ashgabat încearcă să facă progrese pe calea unor standarde democratice și dar uh, cu siguranță nu este dincolo de critică. Însă nu cred că ne putem permite să condamnăm popoarele, pentru că sunt conduse de astfel de regimuri. Ca să le putem da șansa popoarelor să se democratizeze, trebuie să le arătăm și să le exportăm modele democratice pentru că lipsa de informare nu îi poate determina să aibă o altă opțiune. Cred că este vital ca Uniunea Europeană să fie prezentă acolo, să fie prezentă printr-o reprezentanță diplomatică. Sigur, Europa House se străduiește și am putut vedea cu toții cât fac colegii noștri europeni pentru această țară. Uh, Națiunile Unite se străduiesc și am putut vedea cu toții tipurile de proiecte și rezultatele acestor proiecte care sunt încurajatoare, însă prezența noastră este necesară. Ca să putem sprijini acest uh, popor, trebuie însă să i și, să-i și arătăm calea spre care trebuie să meargă. Dacă această cale nu va fi cunoscută, dacă un model de democrație nu va fi cunoscut, cred că nu este corect să cerem unui popor să aspire spre standarde mai înalte din moment ce el nu le cunoaște din cauza blocajului informațional generat de un regim. Cel puțin aceasta a fost experiența Uniunii Europene cu noi, fostele țări comuniste și eu cred că a însemnat uh, enorm. Uh, practic, Turmenistanul este singura țară care nu are un uh, acord și acest lucru nu este, în opinia mea, util în momentul de față. Spunea doamna Gomes despre Uzbekistan, care sigur are și el probleme, dar are un acord ceea ce permite țării respective să se adreseze uh, standardele europene pe care noi dorim să le impunem. Cu siguranță însă eu sunt deschisă la o serie de amendamente. Cred că mai putem pune o serie de condiții și cred că cel puțin în acest moment nu am niciun uh, uh, uh nu mă pot îndoi de uh, capacitatea Serviciului European de Acțiune Externă de a pune în aplicare niște reguli care sunt prevăzute în uh, acest acord. Cred că trebuie să dăm uh, uh, un mandat pe care l-am dat atunci când am creat aceste instituții de credibilitate, de seriozitate și de competență uh, și sigur, chestiunile juridice, așa cum s-a decis în uh, biroul lărgit, vor uh, trebui rezolvate. Însă eu pledez spre uh, o deschidere a noastră, spre o opțiune uh, care să facă posibilă existența unui cadru juridic, pentru că numai în acest context putem avea eficiență. Uh, deschiderea parlamentară dialogul parlamentar acest tip de diplomație eu îl privilegiez. noi suntem după știința mea una din uh, cele mai importante delegații care am fost la ashgabat va trebui să permanentizăm acest dialog pentru că modelul pe care îl uh, putem promova noi acolo dar și prezența delegațiilor turmene care au fost destul de deschise chiar dacă au făcut o prezentare de tip socialist a situației am înțeles o foarte bine un anume tip de festivism un anume tip de formalism chiar dacă de la existența standardelor democratice e un drum destul de lung până la implementarea lui, dar trebuie uh, ca acest drum să fie sprijinit, să fie ajutat pentru a fi realizat, pentru că în alte condiții, abținându-ne și uh, fiind în exteriorul, neimplicându ne nu putem decât să menținem un statu quo care nu avantajează acest popor și care cu siguranță uh, nu ne avantajează nici pe noi cred că putem discuta de o serie de amendamente care să facă acest mecanism pe care l am propus uh, mult mai eficient mult mai coerent și să încercăm așa cum pornim în uh, uh, diplomația noastră politică să pornim cu bună credință și să înțelegem că avem obligația dacă dorim să fim vizibili eficienți să ajutăm poporul, avem obligația să fim prezenți altfel alții care au alt tip de modele și mă refer la rusia și la china în proxima vecinătate își vor exporta modelul lor iar asia centrală va fi un subiect pierdut pentru uniunea europeană. nu este greșeala noastră este uh, și nu este problema practica noastră dar este problema responsabilității noastre ca națiuni care am exportat un model de democrație oriunde în lume. Grazie, un breve Mulțumesc. O scurtă intervenție din partea colegei Gomes, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au completat prezentarea mea despre Uzbekistan. Acum, dacă îmi dați voie, m-aș referi la Turkmenistan. Dacă e, ce m-a uimit pe mine cel mai mult e acea pădure de farfurii satelitare, de antene și parabole satelitare pe clădiri. Deci am plecat de la ideea că oamenii sunt foarte bine informați, educați, că știu despre ce, știu exact ceea ce se întâmplă. M-a, m-a surprins acest lucru. M-a, sus, m-a, m-a, m-a, m-a surprins faptul că și autoritățile, reprezentanții, oficialii uh, aveau această teamă că a, și conversațiile lor ar putea fi ascultate. Și adevărat că Turkmenistanul se confruntă cu anumite probleme. Deci, după părerea mea, având în vedere că vom avea acest acord Oare nu cumva acesta nu ar putea să n-ar schimba nimic la tipul de angajament de care avem noi nevoie, deci o prezență acolo, așa cum spunea doamna Nicolai. Deci noi avem nevoie de acest angajament, avem nevoie de o delegație propriu-zisă, clară și de sine stătătoare, așa cum spunea domnul Svoboda. Dar oare nu cumva acest acord ar putea să legitimizeze oarecum guvernul și lipsa lui de acțiune în materie de drepturile omului? Și Sincer vă spun, m-a surprins faptul că nu avem o delegație propriu-zisă în, în Turkmenistan. Deci nu, ideea nu e să avem oameni care sunt angajați de acolo și cărora le va fi teamă că își vor pierde locul de muncă și vor fi influențabili și uh, nu vor fi capabili să potrivite. Nu. Pentru că atunci uh, biroul va fi aproape gol sau chiar dacă sunt oameni nu va avea niciun sens. Eu mai degrabă aș susține comentariile făcute de domnul Svoboda și anume că nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să ne pripim în ceea ce privește uh, decizia pe care o vom lua. Senza riaprire il Domnul Sfopăd are din nou cuvinte, dar vă rog să nu mai redeschideți dezbaterea. Foarte pe scurt, doamne președinte, pentru a mulțumi colegilor pentru intervenții. O observație toți vecinii din jurul Turkmenistanului, e bine, nu sunt chiar democrații. Sunt trei posibilități. Statele Unite. Statele Unite vor să aibă un acces către uh, Afganistan. China. China nu strălucește prin angajamentul său față de drepturile omului. Rusia, asemănător. Singurul partener care ar putea într-adevăr să facă ceva într-adevăr pentru drepturile omului ar fi Uniunea Europeană. Așa că haideți să fim cinstiți. Haideți să încercăm să încercăm să punem pe picioare acest acord cu anumite condiții, cu anumite precauții. Însă să fim foarte clari, tocmai pentru a milita în favoarea drepturilor omului. Mulțumesc, dragi colegi. Vă aduc aminte că joi, pe data de 26, va avea loc audiere a Comisiei AFET în legătură cu strategia pentru Asia Centrală. Joi, pe 26. Audierea va avea loc de la ora 9 la ora 11. Prima de la votazione. Înainte de a trece la voturi, facem o mică pauză, câteva minute.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 colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Eh? Così. Abbiamo le votazioni elettroniche. Dragi colegi, trecem la vot și avem și voturi electronice. Începem cu raportul privind um, progresele realizate în cadrul acțiunii de luptă împotriva minelor. Raportorul este colegul Geoffrey Van Orden. Începem cu aliniatul 2, compromisul 6. Să deschizi votul. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 35 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 7. Acum cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. No. Amendamentul 39. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține? E aprobată. Se adoptă. Amendamentul 41. Vă rog. I, I sitting here. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu compromisurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Arriveranno dopo nella lista. Le vom vota mai târziu pe lista de vot. Au fost înregistrate mai târziu. C'è stata una rivoluzione numeraria. S-a schimbat numerotarea. Domnule președinte, sunt pierdut. Unde suntem? Allora, siamo... Prego. Domnule președinte, pentru cei dintre noi care tocmai au intrat în sală, puteți să ne spuneți, vă rugăm frumos, unde suntem? Eu sunt raportor pentru acest raport, așa că mă interesează totuși. Siamo alla prima pagina. Suntem la prima pagină de pe lista de vot privind progresele realizate în cadrul acțiunii de luptă împotriva minelor, amendamentul 41. Ce s-a întâmplat cu amendamentul de compromis? Bine, mulțumesc. What? Uh, the voting list we've all got. Am primit cu toții lista de vot, dar este diferită această listă de vot. Andiamo 41. Spune domnul Van Orden. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 42. cine e pentru? Împotrivă. Trebuie să controlăm prin vot electronic. Pentru amendamentul 42, vot electronic, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Se respinge. Verificăm prin vot electronic. Votăm amendamentul 45 prin vot electronic la solicitarea colegilor care au cerut verificare. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 49. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 50. cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Votăm, deci, amendamentul 50 prin vot electronic. S-a închis votul. E aprobat la... Se adoptă cu o largă majoritate. Dacă doriți să vă exprimați oral votul, puteți să o faceți. Compromisul 9. cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul 10. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 55. cine pentru? Împreu. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 57. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 59. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 60. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru? Împotrivă? Vom verifica prin vot electronic la amendamentul 61. S-a deschis votul, s-a închis votul. 36 de voturi pentru. Se adoptă. Amendamentul 62. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 63 pentru. Împotrivă. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 11. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 67. 67. Deci cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 68. Nu, 70 se corectează domnul președinte. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Pentru amendamentul 70 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu o diferență de un vot. Am spus deja secretariatului că nu avem, uh, nu am cartela de vot la mine, așa că aș fi votat pentru a parità di voto in ogni caso viene Dar oricum, dacă um, avem 27 la 27 de voturi, oricum se respinge, spune domnul președinte. Compromisul 12. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 75 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm electronic amendamentul 75. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Încă un vot pentru un plus, deci se adoptă. Compromisul 13. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 80. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 81. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 82. Cine-i pentru? Împotrivă? Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 82. Quindi aggiungene un Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 83. Acum cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 84. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 86. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 87. pentru amendamentul 86 vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul electronic. Trebuie să adăugăm un vot împotrivă. Se adoptă oricum. Avem amendamentul 87 acum. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Vom controla. Să deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. Se adoptă cu o diferență de un vot. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a treia acum. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 88. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 88, deci. Verific. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 89. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 90 a fost retras. 91. cine pentru? Ehm, împotrivă. Se adoptă. 91. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 93. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 15. cine pentru? Împotrivă? se adoptă. Trecem la compromisul 3. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 4. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 19. cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 20. 22, se scuză domnul președinte. Revenim la amendamentul 19. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Ați votat? Toată lumea a votat? S-a închis votul? Se adoptă. Trecem uh, la amendamentul 22. cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 23. cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. 25. cine e pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 26. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 27. cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 27. Deci s-a închis votul. Egalitate de voturi, deci se respinge. 28. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 31 acum. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Bine, verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. Îmi datorați uh, o cafea. Uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă. Nu este clar, așa că verificăm prin vot electronic. Pentru amendamentul 1. Lipsește un vot. A votat toată lumea acum? Da? Se adoptă. Amendamentul 2, acum, cine pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați bine mâna, pentru că dacă nu, votați decât două persoane. Repet, deci, amendamentul 2. Vă rog frumos. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă cu o largă majoritate. Amendamentul 3. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la votul final al proiectului de raport astfel modificat. Cine e pentru? Nu. Votăm electronic. Vă rog să votați vot electronic final. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru sprijinul arătat față de acest raport, însă aș fi vrut să-mi exprim o îngrijorare referitor la modul în care s-a derulat votul, pentru că lista de vot pe care am avut-o noi era cu totul diferită de uh, lista după care am votat. Uh, a fost oare modificat astăzi la prânz sau cum, cum s-au întâmplat lucrurile? Însă acest lucru mă îngrijorează, mai ales că sunt raportor și văd că ajungem cu o listă, la o listă de vot pe care n-am văzut-o niciodată. Și mie mi se pare ciudat, ordinea cel puțin a fost ciudată. Nu știu, lista asta de vot, de unde a apărut? Cine a inventat-o? Uh, cine a hotărât că uh, amendamentele trebuie să fie astfel uh, ordonate pe lista de vot? Ho trasmesso la sua preoccupazione. Am transmis secretariatului preocuparea dumneavoastră și veți primi un răspuns exhaustiv după ce se va verifica ce s-a întâmplat exact. Vă rog. They are going to, to give you an answer anyway. Veți primi un răspuns. Veți primi un răspuns. Eu, eu însă nu pot să vă dau un răspuns, însă secretariatul vă va transmite un răspuns. Îmi pare rău. Intervenție fără microfon. Uh, uh, have you Doamna Ladford. Deci, dacă am terminat cu această listă de vot, înainte de a trece la votul următor, aș fi vrut să menționez două lucruri. Poate că aș putea să iau cuvântul mai spre sfârșit în ceea ce privește amendamentul oral numărul 1, acolo unde există o schimbare din, sugerată de ALDE. Și având în vedere că acum am cuvântul, uh, Poate n-am să fiu atât de indignată și n-am să protestez așa cum a făcut domnul Var Orden, dar e un punct de procedură. Pentru că noi aveam amendamente de compromis pe marginea acestui aviz, care, după părerea mea, nu sunt chiar amendamente de compromis. Și faptul că ele par să conțină anumite amendamente, uh, nu știu dacă acestea au fost într-adevăr oglindite perfect în aceste amendamente de compromis. Și Eh, știu că s-a mai întâmplat că Aldi a, eh, grupul ALDE a, a eh, refuzat, a votat diferit în ceea ce privește 80% din amendamente tocmai în această cauză. Și îmi dați voi să răspund la întrebare, domnule președinte. Domnul președinte, mai întâi trebuie să intervină doamna Vigena, care va avea cuvântul, după care veți avea posibilitatea să luați și dumneavoastră cuvântul. Domnul, pentru a răspunde uh, la cele spuse de domnul Van Orden, în principiu, lista de vot este disponibilă. Nu știu cum dați obținut dumneavoastră o altă listă de vot. Poate ați votat la alt raport. E surprinzător că dumneavoastră aveți o listă diferită. Well, um, I, I look forward to an answer from... Domnul Van Orden, aștept cu nerăbdare și încântare un răspuns din partea secretariatului. Uh, însă, în orice caz, lista de vot pe care am avut-o nu e cea pe care ar fi trebuit. Și pentru a răspunde la cele spuse de Sara Latford, eu cred că raportorii din umbră vor fi de acord cu mine asupra faptului că am avut mai multe întâlniri a tuturor raportorilor pe marginea acestui raport și am discutat amendamentele de compromis. Da, îmi cer scuze, îmi cer scuze pe domnul Van Norden, retrag cele spuse. Colega Buticofer, colegă. Eine, Domnul Butikofer, vă rog. Eine, eine kleine Unklarheit, Herr Vorsitzender. E evident că au existat neclarități. Asta deoarece pe lista mea de vot, spre exemplu la amendamentul 1, domnul Van Orden uh, ar fi de acord, conform semnului pe care l-am eu aici. Însă, în uh, discuțiile avute cu domnul Van Orden, mi-am dat seama că domnia sa nu este de acord deloc cu acest uh, amendament. Deci e clar că au existat declarități care ar trebui să fie evitate pe viitor. Eu vi chiederei, eh, eu vi chiederei de... Eu v-aș ruga să întrerupem aici aceste schimburi de opinii pentru că altfel nu o scoatem la capăt cu voturile. Eu cred că lista de vot a fost transmisă la timp, nimeni nu a protestat, nimeni nu s-a plâns, așa că eu am procedat la vot la ora prevăzută pe baza listei de vot pe care aveam eu în față și aveți și dumneavoastră în față. Așa că eu aș propune să continuăm cu voturile și apoi, dacă sunt reclamații, bineînțeles, uh, puteți să le transmiteți. Allora, il, eh, passiamo alla... Trecem acum la... Trecem acum la raportul doamnei Hankis. Politica UE de combatere a terorismului, principale realizări și viitoare provocări. Începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Ci sono due colleghi che mancano. Lipsesc două voturi. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, a, se respinge. Amendamentul și acum am, a, abțineri pentru amendamentul 13. Cine se abține? Deci, trei colegi Amendamentul 14. Pentru, împotriva, abțineri. Deci vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Eh, eh, I'm very sorry. Domnul președinte, îmi pare rău. Notăm acest lucru. Luăm notă. Odată ce Regulamentul prevede că odată ce votul este declarat închis, atunci uh, vedem care sunt cifrele și nu cred că se poate reveni asupra votului. Nu putem acorda o a doua șansă. Cred că e un regulament care există în toate parlamentele naționale și chiar și în Parlamentul European. Haideți să respectăm această regulă. Deci, amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la amendamentul 17. Pentru. Se cere o verificare a amendamentului 15. Verificăm electronic. Deci vom încerca să votăm mai încet, mai încet, să nu ne grăbim. Amendamentul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Contr- facem o verificare electronică. Bun, foarte bine, închid votul. E aprobată. Se adoptă. Bun, amendamentul 17 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 18 a fost retras și ajungem la amendamentul oral, numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 uh, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 29. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 30. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 35, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la amendamentul 36. Pentru? împotrivă, abține, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abține se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul. Compromisul 5. Verificarea electronică s-a deschis votul. Lipsește un vot. Foarte bine, închidem votul. Este foarte clar că se adoptă. Acum, 42. Pentru, Împotrivă. Abține, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și are acum cuvântul la amendamentul oral numărul 1, doamna Latford. Uh, thank you very much, Chairman. Um, this... Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un amendament oral, dar aș fi vrut să cer ca acesta să fie supus la vot dacă are formularea așa cum este ea preluată. Uh, citesc în engleză. Counter-terrorist related strategic partnerships with countries outside Europe as long as these respect având în vedere că acestea trebuie să respecte drepturile omului. Deci aceste acorduri de parteneriat, aceste parteneriate, aceasta este formularea, aceasta este o adăugire. L'onorevole Galea On behalf of the rapporteur, she is not here. Um... Domnul Galer, din partea raportorului care nu este prezent, am citit încă o dată cu multă atenție uh, textul și Acesta se referă la parteneriate strategice în afara Uniunii Europene. Dacă e vorba de parteneriate strategice, atunci e bine, e ok să cerem în același timp și respectarea drepturilor omului. Dar dacă e vorba doar de schimburi uh, punctuale de informații, atunci situația e total diferită. Uh, Ehm, deci grupul meu poate fi în favoarea acestei adăugiri dacă parteneriatele sunt strategice. Deci parteneriat strategic cu China pe această temă ar putea să pună probleme. Deci, cu siguranță că în acest caz ar trebui să avem această adăugire. Sau, spre exemplu, un parteneriat, parteneriat strategic cu Iranul. Da, am putea accepta din când în când un schimb de informații, Uh, cu alte țări. Deci, ezitarea mea inițială văd că acum a fost clarificată și nu mai suntem împotrivă. Foarte bine, spune domnul președinte, să punem la vot amendamentul oral propus de doamna Ladford, așa cum l-a prezentat în fața noastră. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum avem un vot electronic pentru proiectul de aviz astfel modificat. Mai lipsesc încă trei voturi. Atunci închid votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Bine, allora passiamo alle successive. Trecem acum la punctul următor. Este vorba de raportul colegului uh, colegei de Urchiza, mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012. Amendamentul 1, aliniatul 1, colega Lăzing. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se respinge. Trecem acum la amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul nou al colegei Gomes pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A, compromis, amendamentul 13. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Acum, amendamentul 17, vot electronic. S-a deschis votul. Foarte bine, s-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul de compromis 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. Pentru 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. E chiusa la votazione? S-a închis votul. 56 pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri. Se adoptă. L'ultimo voto è quello... Acum votăm ultimul raport, raportul colegului Brock. Aliniatul 1. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mm, amendamentul 5 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Pentru amendamentul 5 s-a deschis votul. S-a deschis votul electronic. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. Amendament oral. Um, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 acum. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 acum. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 26. Vot pe părți. Deci, votăm acum prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 6. Vot pe părți. Prima parte acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 39. Compromisul 7, nu amendamentul 39, compromisul 7. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 9. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri Trebuie să votăm, uh, să, să verificăm prin vot electronic, pentru că prea puțină lume ridică mâna. Deci compromisul 9, vă rugăm să, vă rog să votați electronic. Lipsește un vot, s-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Trecem la amendamentul 46, vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bine, vot, verificăm prin vot electronic. A doua parte de la amendamentul 46. S-a închis votul se adoptă. Se respinge, mă scuzați. Cine este pentru împreună, abțineri, se respinge. 48. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50. Trecem la amendament, la compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 57 al colegului Brox. Vot pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Doriți să verificăm pentru a doua parte de la amendamentul 57. Bine, s-a deschis votul. Lipsește un coleg. S-a închis votul. Se adoptă. 58 acum? cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ah, un vot în bloc. Allora, favore? Votăm în bloc. cine e pentru? Deci amendamentele 1, 2, 3 în bloc. Nu dorit, nu sunteți de acord. Se opune cineva? Bun. Atunci, amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Votăm electronic proiectul de aviz astfel modificat. S-a închis votul. 58 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă cu o largă majoritate. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare spune domnul președinte, și eu îmi mulțumesc pentru răbdare. Colleghi, passiamo al punto 9. Dragi colegi, trecem la punctul 9. Alături de comisia, subcomisia pentru drepturile omului. Punctul 9. Politicile externe ale UE în favoarea democratizării. Vorrei informare i colleghi Vorrei informare i colleghi che il punto Doresc să informez pe colegi faptul că la punctul 9 examinăm pentru prima dată în Comisia AFET raportul privind politicile externe ale UE în favoarea de democratizării. Raportul este pregătit de doamna Veronique de Chezer. 237 de amendamente au fost depuse am discutat deja de două, s-a discutat deja de două ori la DROA, de la, sub, la Subcomisia pentru Drepturile Omului, acest raport. Uh, și obiectivul raportului este să abordeze provocările în domeniu și eforturile de făcut pe viitor. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor de Chezer, doresc să aduc aminte faptul că dacă e nevoie, Discuția va continua la subcomisia DROA pe 26 mai, la sfârșitul dimineții și examinarea proiectului de raport la AFET, joi 6 iunie la Strasburg. Votul în plenară va avea loc în iulie. Vă rog, aveți un punct de ordine? Prego. Zala. Do you Ah, no, volevo discutere. Ah, ok. Allora, la parola al relatore. Atunci are cuvântul doamna raportor. La parola. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia să prezint obiectivul și structura, scopul și structura raportului precum și importanța sa în contextul politic actual. Deci, prin urmare, n-am să revin asupra acestor elemente. Aș vrea doar să vă prezint colaborarea mea cu raportorii din umbră și să vă vorbesc despre cele 237 de amendamente care au fost înaintate. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc raportorilor din umbră, care, din partea fiecărui grup politic, au reușit să înainteze o serie de amendamente despre care pot să spun fără niciun fel de complezență, domnule președinte, că ele contribuie într-adevăr la îmbogățirea raportului. Există prea, este foarte puține puncte de divergență între grupurile politice. E adevărat că există nuanțe și de multe ori nuanțele și-au sensul lor, dar fiecare a încercat să contribuie la edificiul acestui raport, la edificiul pe care dorim să l să-l construim împreună la valorile noastre, care ne reunesc pe toți. Cum am putea să caracterizăm aceste amendamente și cum anume astăzi ar fi bine să încercăm să ajungem la anumite compromisuri, compromisuri care poate ar fi mai puțin necesare pentru a atenua divergențe, ci mai degrabă pentru a concentra, pentru a sintetiza, pentru a face un rezumat al acestor 237 de amendamente. Pentru că dacă le punem pe toate în raport, atunci raportul nu mai are nicio logică. Deci ceea ce vom încerca să facem astăzi împreună cu raportorii din umbră, și asta am încercat să facem deja de-a lungul întregii săptămâni, am avut deja trei ședințe, vom mai avea o patra ședință joi, este tocmai să încercăm să avem amendamente de compromis care să fie mai sintetizate, mai rezumate în așa fel încât să putem elimina mare parte din amendamentele înaintate. Primul punct asupra căruia aș fi vrut să revin este următorul definirea democrației, acestui concept de democrație, care merită să îi acordăm atenție și asupra căreia inițial n-am vrut să insist prea mult în, în versiunea originală a raportului. Aș spune că munca principală a fost realizată de grupul ALDE, uh, mai ales de colegul Lambsdorff. A făcut o muncă fenomenală. el a reușit să creeze o nouă structură a raportului. Când în momentul în care am discutat împreună în Strasburg, aș spune că noua structură propusă de colegul Lambsdorff era mai inteligentă decât cea pe care o imaginasem eu inițial și care, de fapt, se sprijinea pe trei capitole. Dar, în același timp, Chiar dacă puteam să fiu de acord cu el așa la Strasburg când am discutat în doi, în momentul în care toate celelalte amendamente au ajuns din partea celorlalte uh, grupuri pe baza structurii inițiale a raportului, dintr-o dată mi-am dat seama că nu mai putem accepta noua structură și uh, de aceea am încercat și am discutat și cu domnul Amstorf și cu asistentul sau discutat cu asistenta mea și am încercat să reținem, să preluăm toate ideile pe care domnul Amstorf dorea să le înainteze în uh, definirea democrației, dar păstrând structura inițială. Și cred că pe marginea acestui punct am putea ajunge la un rezultat. Ar fi fost mai bine dacă am fi fost coraportori încă de la bun început. Însă nu puteam să accept o schimbare radicală a structurii, pentru că altfel toate celelalte amendamente ar fi trebuit să fie schimbate și atunci lucrurile s-ar fi complicat uh, inutil. Un al doilea aspect asupra căruia am muncit foarte mult îl reprezintă instrumentele, instrumentele pentru democrație și drepturile omului și îl reprezintă propunerea făcută de unii colegi de a avea un fel de uh, forum pentru democrație similar cu cel care există în Statele Unite. Și în acest sens am câteva idei. Știți că în amendamente există o diversitate destul de largă de opinii. Există amendamente care propun această formulă, sunt alte amendamente care spun, da, am fi de acord cu un astfel de instrument dacă nu reușim să modificăm instrumentele care există deja și mai e și poziția mea, uh, și anume, nu o să creăm alte instrumente, haideți mai degrabă să îmbunătățim ceea ce există deja, care merită să fie îmbunătățit, care merită să fie finanțat suplimentar și care poate merită să devină mai flexibile. Și atunci, ce anume vom reține ca fiind o linie directoare prin a, uh, în acest raport, ca fiind o linie de compromis a raportului și care cu siguranță va fi gata pentru joi? Ideea e următoarea. Da, există instrumente, pentru a susține democrația. Democrația poate fi susținută prin drepturile omului, prin acorduri comerciale uh, ce pot fi utilizate drept pârghie, prin o serie întreagă de instrumente. Însă, toate aceste instrumente au și neajunsuri. Sunt subfinanțate, nu sunt destul de coerente, nu sunt destul de bine utilizate, nu sunt destul de bine implementate. Deci aici e nevoie de o muncă pe fond. Dacă nu reușim să facem în așa fel încât aceste instrumente să fie mai proactive, mai flexibile, să facă față unor situații de tranziție către democrație, așa am cunoscut, spre exemplu, în țările arabe, în momentul de față, atunci ne-am putea eventual gândi la crearea acestui for pentru democrație uh, cu condiția ca acesta să se înscrie într-un cadru bugetar normal, ordinar, deci cu control parlamentar. Deci dacă există acest fond pentru democrație care va fi creat, va trebui să fie creat în bugetul obișnuit cu al uh, Parlamentului, cu un control parlamentar. Deci, aceasta este ideea de compromis. Întărim ceea ce avem, nu suntem împotriva unei astfel de posibilități de fond pentru democrație. Doamna Ashton încă mai trebuie să mai pronunțe pe această temă, dar atunci am avea anumite condiții. Și cred că ar fi oarecum surprinzător să ajungem la crearea unor noi instrumente, instrumente asupra cărora Parlamentul n-ar mai avea nimic de spus. Ar fi oarecum, știu eu, uh, o fofilare eu cred că această soluție, uh, comisia noastră nu, uh, nu o poate accepta. Deci uh, ar fi bine să susținem compromisul așa cum vi l-am explicat. Acum, cea de-a treia temă. E vorba de democratizarea prin intermediul acordurilor comerciale. Aici nu avem divergențe între grupurile politice pentru ansamblul amendamentelor ce au fost înaintate pe această temă și în acest caz încercăm să găsim o formulă de sinteză care să preia ansamblul nuanțelor uh, ce au fost exprimate, însă nu cred că vor exista dificultăți în acest sens. Cel al patrulea subiect al amendamentelor e vorba de misiunile de observare a alegerilor. Uh, din partea Uniunii Europene, aliniatele 14 și 15 mai ales. Și în acest caz există o serie de amendamente, există amendamente de compromis care au fost deja formulate împreună cu raportorii din umbră. Ideea, bineînțeles, este să continuăm să avem aceste misiuni, să le susținem, să avem un ciclu electoral complet, deci să avem o, misiune preelectorală, pe timpul alegerilor și postelectorală. Deci un fel de ciclu electoral complet. În așa fel încât să avem o susținere din partea Consiliului, din partea CAE, din partea uh, ansamblului instituțiilor europene, în așa fel încât să redactăm concluzii pe marginea acestor misiuni, acestor uh, delegații și să avem și un sprijin pentru implementarea recomandărilor, pentru că de multe ori, într-adevăr, se fac recomandări, se trag concluzii, însă acestea nu sunt întotdeauna luate în serios de către instanțele politice. Vreau să vă mărturisesc o vină. Eu am cerut în text să existe o aliniere din partea Consiliului și a SAE pe marginea concluziilor acestor misiuni și o aliniere în ceea ce privește implementarea. Eu cred că nu putem cere Consiliului sau, știu eu, Uniunii Europene să se alinieze pe anumite recomandări făcute de, de către aceste misiuni de observare a alegerilor, care de multe ori sunt făcute de către tehnicieni, care de multe ori nu au fost votate în Parlamentul European și care sunt recomandă ce ar trebui să fie mai întâi analizate uh, de, de, de persoane care uh, sunt independente de misiunea de observare a alegerilor. Nu putem cere ca doamna Ashton sau, știu eu, o altă personalitate să susțină, să promoveze aceste recomandări fără ca, în prealabil, aceste recomandări să fie uh, aprobate de un organism de natură politică. Deci noi ceea ce cerem este să ne aliniem pe concluzii dacă se spune în concluzii că uh, procesul de alegerilor a fost unul uh, fraudulos, că a existat o fraudă electorală, atunci să nu ne facem ca și cum nu s-a întâmplat nimic, să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Deci vedeți că există o diferență între concluzii, și anume evaluarea concretă a procesului electoral, dacă a fost democratic sau nu, și o, deci o diferență față de recomandările făcute de grupul tehnic de experți ca la finalul uh, misiunilor de observare. Și de multe ori în aceste uh, uh, documente nu toate elementele pot fi preluate. Și e adevărat că eu inițial nu m-am gândit la această diferență, însă unii colegi au uh, remarcat acest punct. Dați-mi voie să bag niște apă. Uh, cea de-a cincea temă a amendamentelor care au fost uh, propuse este tema legată deci, de partea a treia a textului referitoare la susținerea față de anumite dinamici sociale. În acest sens, mi-am pus destul de multe întrebări. Eu mă așteptam la tot felul de greutăți, însă nu tocmai la acest punct, și anume să susținem dinamica socială în aceste țări. Eu nu știu dacă nu cumva există pe undeva o problemă de traducere. Și anume, ce înseamnă o mișcare socială și ce înseamnă o dinamică socială. În franceză, cel puțin, lucrurile sunt clare. O dinamică socială, de fapt, înseamnă organizația ale tineretului, organizația ale uh, fermierilor, organizații de femei, care încearcă să găsească o tendință, să imprime o anumită tendință întregii societăți. Știți, organizațiile pentru, de, de femei uh, pot să servească la, știu eu, schimburi de informații în ce privește uh, împletitul sau rețetele de bucătărie dar po- pot să servească și la promovarea drepturilor femei. Deci în acest sens avem dinamica socială. Eu am avut ocazia azi dimineață să discut cu femei din Sudan, Sudan din nord și din sud și încearcă să stabilească anumite punți de comunicare uh, deci ideea este că aceste femei împreună vor să se ajungă la o situație de pace. Dacă bărbații nu sunt în stare de acest lucru, noi femeile încercăm să obținem acest lucru. Deci când mă refer la dinamica socială, mă refer la aceste mișcări spontane ale oamenilor care sunt construite în mod uh, pozitiv, care nu sunt neapărat o alternativă față de un uh, regim corupt sau uh, uh dar care pot imprima o tendință pozitivă. Și unii colegi din partea PPE, din partea ALDE, au vrut să înlocuiască în text acest, această sintagmă a dinamicii sociale cu societatea civilă. Însă nu e același lucru. Societatea civilă, evident, este un element deosebit de important. E vorba de populație, cu diferitele straturi, cu diferite pături sociale, cu diferite uh, considerente socioeconomice. Ok, asta e una, însă dinamica socială este exact cea hrana, aș spune eu, a evoluției. Deci, eu sunt întotdeauna de acord să fac schimbări în text, dar cu condiția ca aceste schimbări să aibă sens. Acum va trebui să verificăm și la nivel de traducere ce s-a întâmplat. Uh, aș vrea ca spiritul acestui uh, al treilea capitol să fie menținut. Și, sincer, scriind acest uh, capitol, n-am înțeles prea bine nici de ce ALDE sau PPE Uh, știu care este spiritul dumneavoastră de cooperare, știu care sunt sindicatele creștine care fac o muncă formidabilă, știu foarte multe lucruri pe această temă. Deci nu e o chestie politică de opunere sau opoziție între socialism și capitalism. Nu. Ci ideea aceasta de grup, grup, gândiți-vă, spre exemplu, la Solidarnosc. Ce era inițial Solidarnosc? O dinamică socială, care ulterior a devenit politică. Însă, de fapt, asta e ideea. Aceasta este o adevărată șansă pentru anumite țări. Pentru uh, anumite țări care sunt pur și simplu oprimate de anumite regimuri și pentru care nu există o alternativă politică la un moment dat, pentru că regimul e atât de autoritar încât nimic nu uh, poate fi permis și care, dintr-o dată, pot avea un firicel de speranță tocmai prin această dinamică socială. Cam aceasta era ideea mea. Eu aș fi vrut să găsim o formulare care să ne permită să menținem această idee. Iată deci cele cinci domenii în care, uh, datorită cooperării remarcabile, de pline și fructoase dintre toate grupurile politice, raportorii din umbră uh, au reușit să ajungă la un rezultat. Și nu numai raportorii din umbră au avut uh, amendamente remarcabile. Și nu spun asta pentru a vă flata, dar pot să vă spun că dumneavoastră ați făcut anumite, ați introdus amendamente nu, care nu, cum, să nu credeți că m-au mirat, ci care m-au mirat, dar în sensul bun al cuvântului, care uh, Uh, m-au, m-au surprins în mod agreabil, deci sunt tentată să păstrez toată această bogăție, toată această contribuție, însă fără a încărca prea mult raportul, în așa fel încât acesta să aibă în continuare un sens, un conținut. Bineînțeles, am la îndemână toate amendamentele amendamentele fiecăruia, însă n-am vrut să intru în detalii. Am vrut să vă dau mai degrabă o privire de ansamblu, să vă propun o privire de ansamblu a tuturor amendamentelor. E vorba de un proiect foarte important, un subiect deosebit de important, care ajunge la un moment de așa natură, un moment, aș spune eu, crucial pentru noi europeni. Grazie. Allora... Vă mulțumim frumos! Avem patru solicitări de intervenții, cinci acum. Mai întâi, colega Hautala, vă rog. În calitate de președinte a subcomisiei pentru drepturile omului, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport vine exact la momentul potrivit. Și asta din mai multe motive. Consiliul tocmai a promovat concluziile sale cu privire la procesul de democratizare. De fapt, a făcut asta în 2009. Mai apoi avem evenimentele din lumea arabă care, bineînțeles, ar trebui să ne încurajeze să ne gândim la modul în care dorim să promovăm democrația. De asemenea, după cum spunea doamna raportor, viitoarea președinție poloneză uh, dorește să promoveze o serie de fonduri care vor deservi promovării democrației în state terțe. Însă, bineînțeles, pentru a face lucrul acesta avem nevoie de o implicare activă a Parlamentului, pentru ca aceste instrumente să funcționeze într-adevăr bine. Și tocmai de aceea mi-aș dori ca cei care lucrează la acest raport să se întâlnească de la bun început cu reprezentanții președinției poloneze. Consider că proiectul în sine este unul foarte serios și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European este impl- implicat în el de la bun început. Poate pe parcursul discuțiilor vom reuși să aflăm care sunt uh, aspectele negative ale instrumentului nostru pentru democratizare. Și, de asemenea, putem să ne gândim la modul în care acest nou instrument, acest instrument de acest uh, sprijin bugetar pentru democrație, Endowment for Democracy, ar putea să fie transformat într-un uh, instrument perfect pe viitor. Mă bucur că doamna raportor a vorbit despre misiunile de observație a alegerilor. Ne dăm seama că în momentul de față acestea nu sunt neapărat foarte eficiente. Parlamentul European este responsabil pentru aceste mis- uh, misiuni. De ce? Pentru că avem uh, grupul de lucru prezidat de domnul Albertini și de doamna Jolie, deja și tocmai de aceea ar trebui să promovăm mai bine aceste misiuni uh, de observare a alegerilor. Acestea ar trebui, într-adevăr, să promoveze toate principiile democrației, să, activitatea lor nu ar trebui să poată fi instrumentalizată așa cum se întâmplă în momentul de față. Bine, vă aud uh, râsete în sală, sper că sunt râsete încurajatoare. Ei, Sper că acest uh, raport să fie într-adevăr o oportunitate dată Parlamentului European pentru regândirea mandatelor oferite a acestor delegații de observare a alegerilor. Consider că cele 237 de amendamente într-adevăr îmbogățesc raportul rapo- raportoarei și sper că textul final va fi într-adevăr unul cât se poate de complex și plin de substanță. Sunt încântată de faptul că în multe dintre amendamente se face legătura clară între democrație și drepturile omului. Aceasta este o legătură strânsă pe care trebuie să o sprijinim și să o promovăm pe viitor, fără însă a duplica eforturile uh, care sunt deja concretizate în raportul privind drepturile omului, ce ne va fi oferit de SAE în iulie au mai existat și amendamente cu privire la uh, oferirea unei uh, definiții a conceptului de democrație. E vorba despre amendamentul 19 al domnului Cucan. E foarte bine să, că facem această precizare pentru că alegerile nu sunt uh, neapărat caracteristica esențială a democrației. Abia aștept, stimați colegi, impactul care cu siguranță va veni a acestui raport. La parola al coleg. Are cuvântul acum colegul Cucan. Din păcate s-au mai adăugat și alți colegi, alte intervenții, așa că vă rog să vă limitați la două minute intervențiile. Mulțumesc. Onorevole Cucan, prego. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre amendamentele depuse ne arată cât de mare este interesul pentru democratizare în relațiile externe ale UE. Salut eforturile doamnei raportor și de asemenea vreau să le mulțumesc colegilor care au și-au adus contribuția la acest raport. Într-adevăr, doamna Hautola are dreptate în momentul în care spune că acest raport vine la momentul potrivit. Acest raport uh, este discutat tocmai în, în, într-un moment în care foarte multe țări din întreaga lume se alinează pe linia democra, democrației. Ne dăm seama că democrația și drepturile omului trebuie să fie promovate și plasate în centrul politicilor externe ale Uniunii Europene. Dați-mi voie să fac un rezumant al câtorva dintre amendamentele care fac, uh, clarifică baza acestui rap, raport. Susțin acele amendamente care uh, doresc o promovare mai bună a democrației în relațiile externe ale Uniunii Europene și, de asemenea, solicită o implicare a Uniunii Europene în procesele de uh, democratizare. Tocmai acest moment este potrivit pentru un asemenea mesaj. Și pornind de la această paradigmă actuală, dați-mi voie să vă spun că chiar dacă situația din nordul Africii și Orientul Mijlociu este în interesul general în momentul de față, noi nu ar trebui să facem propuneri gândindu-ne doar la aceste zone ale lumii. Abordarea noastră nu trebuie să fie axată doar pe acele state care trec acum, în momentul de față, printr-un proces activ de democratizare. Trebuie să ne apropiem de toate statele uh, lumii. Uh, trebuie să ne promovăm experiența în procesul de uh, democratizare, experiență pe care am, am uh, acumulat-o de-a lungul anilor. Cred că pe viitor, în cazul raportului, ar trebui să sprijinim amendamentele domnului Lavsdorf și cele introduse de alți colegi de la ALDE, care Uh, sprijină tocmai ideea de democrație în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba despre amendamentele de la 1 la 35 sau chiar 45. Eu nu știu dacă vom reuși să definim clar conceptul de democrație, însă cred că ar trebui să schițăm măcar într-o manieră clară uh, caracteristicile esențiale ale acestui uh, concept. Multe dintre amendamente merg în direcția cea bună. Sunt de acord, spre exemplu, cu cele care se referă la fondul european pentru pentru democrație. Cred că ar trebui să sprijinim această propunere și acum dați-mi voie să închei spunând că ultima parte a raportului ar trebui să se axeze pe mișcările societății civile. Trebuie să sprijinim toate organizațiile active în domeniu și activitatea lor. Mulțumesc! Eh, la parola la... Mulțumesc. Are cuvântul celălalt raportor din urmă, colegul Lambsdorff. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a fost atât de de interesată de atingerea unui, uh, un, unui rezultat pozitiv uh, în cadrul acestui proces. Eu consider că nu trebuie să definim neapărat democrația, ci trebuie să definim caracteristicile esențiale din punctul nostru de vedere în ceea ce privește uh, sau caracteristicile democrației. Cred că astfel, procedând în felul acesta, vom reuși să alimentăm discuția. Al doilea, al doilea punct acum Uh, în cadrul strategiei pe care ne va prezenta domnul Füle mâine, vom afla că Comisia sprijină acest fond european pentru democrație. De asemenea, am fost uimit să aflu că uh, va exista, de asemenea, un instrument pentru societatea civilă. Ei, eu aș cere președinției poloneze, de asemenea uh, președ... Uh, comisiei, uh, de asemenea Serviciului European de Acțiune Externă să ne prezinte o abordare comprehensivă a acestor instrumente, pentru că dacă nu avem această abordare clară, atunci vom avea o luptă continuă între diferitele departamente care, chiar dacă sunt binevoitoare, vor uh, reuși să se suprapună în activitățile lor. Ei trebuie să fim foarte atenți pentru că nu trebuie să aruncăm fondurile pe fereastră. Ideea este una bună, uh, ideea promovării acestor fonduri, da, este una bună, însă trebuie să aflăm uh, cine sunt organizațiile societății civile care vor fi sprijinite, cum vor cheltui acestea banii, etc., de unde vin banii, etc. Cred că Trebuie neapărat să ne uităm la strategia Comisiei care se, uh, sau porțiunile acesteia care se referă la fondurile europene pentru democratizare. În ceea ce privește misiunile de observare a alegerilor, da, sunt, uh, sunt de acord cu cele spuse de uh, Veronic. În ceea ce privește acele uh, organizații ale uh, societății civile despre care vor, vorbea Veronic, da, poate că traducerea e deficitară, dar cred că ajungem la un consens la final. Resta un... Ceilalți colegi mai au la dispoziție numai un minut pentru fiecare intervenție. Îmi pare rău. Colegul Zala mai întâi, vă rog. Thank you. Uh, I would like to appreciate the approach. Vă mulțumesc. Vreau să salut abordarea cristalizată în acest raport. Cu toții ne dăm seama că momentul la care vine acest raport este tocmai cel potrivit. De ce? Pentru că situația s-a schimbat. În trecut, procesul de democratizare era un proces care implica influențarea, presiunea ex- exercitată asupra guvernelor sau elitelor de conducere. În momentul de față avem mișcările uh, de masă și tocmai de aceea abordarea noastră trebuie să se schimbe. În al doilea rând, după toate pagubele generate de uh, metodele administrației Bush de democratizare, cred că e momentul să ne, să ne schimbăm abordarea. Haideți să fim mai inteligenți decât administrația Bush și raportul acesta prezintă tocmai uh, o abordare diferită de cea a administrației Bush. Și salut lucrul acesta. Doamna Gomes, un minut. Mulțumesc și eu doresc să o felicit pe Veronic pentru ceea ce a făcut. Îi mulțumesc. Cred că acest subiect uh, este foarte important și relațiile cu țările uh, din sudul Mării Mediterane la fel, mesajul pe care uh, l-am primit din partea acestor țări este, în acest sens este foarte clar. Eu tocmai mă întorc din Libia și unde am auzit acest lucru. Înțeleg când Veronic vorbește despre dinamica socială din aceste țări pentru că este tocmai fenomenul pe care îl uh, constatăm în Libia în ceea ce privește controlul autorităților uh, noilor autorități și, în schimb, ONG-urile Ehm, se dezvoltă foarte, foarte rapid în domeniul drepturilor omului, mediului și așa mai departe, dar a, e nevoie de capacity building și așa mai departe. Iată ce ni se cere. Sunt de acord și cu criteriul pentru misiunile de observare a alegerilor trebuie să spunem, doamnei înalt reprezentant, că nu trebuie să propună misiuni acolo unde nu, am, nu s-au urmat recomandările noastre, pentru că aceste guverne nu sunt cu adevărat interesate de o tranziție spre democrație. Doresc respectabilitate politică, dar nu putem să le oferim această respectabilitate doar observându-le alegerii. Apoi, sunt de acord cu observațiile colegilor că Trebuie să se formeze partide politice, oameni politici, pentru că nu pot să aibă loc alegeri libere fără partide politice, așa că e nevoie de acest endowment după, pe care l-am propus, propus de mult, dar acest lucru trebuie să se facă sub controlul Parlamentului European, așa se, cum se întâmplă cu American Endowment for Democracy sub controlul Congresului American. Colega. Colegul Sarius Volski are cuvântul. First, I mean, I, I want to clarify. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș fi vrut să clarific anumite aspecte evocate de Veronic de Kaiser. Eu nu cred că ar trebui să acest fond pentru democrație nu ar trebui să fie un fel de substitut al altor instrumente desfășurate de comisie, ci să fie direct dependent de Parlamentul European. Trebuie să existe un control parlamentar. În al doilea rând, uh, o adăugire la ceea ce există deja, deci cu fonduri suplimentare, nu să existe o mișcare de fonduri, un transfer de fonduri. Ar trebui nu să facă lucruri, ci să financeze anumite um, programe. Mă gândesc la o sumă de 100 de milioane de euro, asemănător cu ceea ce acordă Congresul American unor astfel de inițiative. Ar trebui să ne bazăm pe societatea civilă, ar trebui să ne bazăm pe partide, pe uh, societatea în general și nu cumva să înlocuim uh, ceea ce avem deja, anumite instrumente pe care le avem deja. Ar trebui să fie descentralizat din punct de vedere al uh, finanțării și ar trebui ca societatea în sine să aibă un control asupra acestor uh, fonduri. Organizațiile sindicale, organiza- ONG-urile, profesorii, studenții și așa mai departe. Să fie descentralizat. Deci banii să ajungă la acele pături sociale care au nevoie de aceste fonduri în acele țări uh, pe care noi vrem să le țintim și pe care vrem să le uh, finanțăm. Deci ar trebui cam jumătate din, sumă să fie, din sume să fie consacrate creării uh, partidelor politice, altele, iar restul uh, de bani să ajungă la diferitele pături sociale pe care le-am evocat adineauri. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul colegul Șuncis. Mulțumesc, domnule președinte. Schiotis, Sigitis, εκ μέρους της ΓΚΟΕ Aș fi vrut să vă amintesc faptul că sunt raportor din umbră pentru GUE și sper că veți acorda mai mult timp, uh, veți fi indulgent. Mai ales în ceea ce privește și, de asemenea, și indulgența în ceea ce privește ordinea în care iau cuvântul colegii. Cred că raportorul a făcut o treabă foarte bună Uh, nu a căzut în acea capcană a tentației de a crede că democrația poate fi un produs exportabil. Democrația nu poate fi exportată. Aceasta este concluzia cea mai importantă pe care o putem trage din diferitele evenimente recente. Și cred că raportorul a fost foarte prudent și atent la acest lucru, deci suntem de acord cu ea. Timpul zboară, de aceea m-aș concentra pe trei aspecte uh, asupra cărora am anumite îndoieli, fie din cauza amendamentelor înaintate, fie din cauza raportului în sine. Însă, în orice caz, pe ansamblu, raportul este pe calea bună. Uh, primul punct la care doream să mă refer este următorul. Trebuie să fim conștienți de limitele pe care le are politica de afaceri externe, pentru că dacă depășim aceste limite, dacă depășim această linie roșie, atunci vor exista acuze de interferență, reproșuri de interferență și de multe ori criteriile care sunt utilizate nu sunt întotdeauna uh, foarte nu respectă întotdeauna drepturile omului. Al doilea aspect se referă la finanțarea partidelor politice și a forțelor politice. Aș fi vrut să mă refer la amendamente în acest caz. Știu că noi putem încerca să punem la punct obiect, criterii obiective, dar, din păcate, uneori acest lucru este utilizat pentru a ni se face reproșul faptul că susținem anumite forțe politice și nu alte forțe politice. Deci am avut deja oportunitatea de a vorbi despre aceste lucruri, să merită să fie din nou evocate. Noi suntem împotriva finanțării uh, în anumite cazuri sub pretextul democrației. există câteva concepte politice care pot fi înșelămătoare. Democrația este unul din aceste concepte. Chiar dacă încerci să ai definiția cea mai bună, de multe ori te poți înșela și poți să ai pe cale greșită. De aceea, după părerea noastră, Comisia Europeană, după părerea noastră, nu poate înlocui Națiunile Unite. De aceea eu aș prefera să folosim uh, definiția democrației așa cum apare ea în documentele ONU. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru spiritul său de coordonare, de cooperare. Vă mulțumesc. Grazie. Ehm. Mulțumim. Ați avut același timp ca și raportorii din umbră, așa chiar mai mult un pic dar se pare că colega Vergia era de fapt raportor din umbră pe acest raport. Colega Muniz, pregă. Doamna Muniz, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să o felicit pe doamna de Kaiser pentru raportul său excelent pe care l-a prezentat. Și cred că e o șansă faptul că acesta oglindește sensibilitatea democratică a doamnei raportor, precum și a raportorilor din umbră. Am văzut acest lucru în amendamente, dar m-aș referi și la câteva puncte principale ale raportului. Mă refer mai exact la misiunile de observare ale legilor, așa cum a uh, spus uh, doamna raportor, acestea sunt deosebit de importante importante pentru Parlamentul European în ceea ce privește acest acest dosar al relațiilor externe ale Uniunii Europene. De aceea trebuie să fim atenți, tocmai pentru a întări, pentru a păstra legitimitatea și credibilitatea acestor misiuni de observare a alegerilor din partea Parlamentului European. Legitimitate și credibilitate care provin din buna funcționare a acestor misiuni, care fără nicio îndoială pot fi încă îmbunătățite, dar care au deja o tradiție îndelungată, sunt prestigioase în cadrul relațiilor externe pe, la nivel internațional și care reprezintă de asemenea și o garanție pentru cetățenii europeni. Uh, deci avem garanții asupra faptului că cei care fac parte din misiunea de, ale- de observare a alegerilor sunt uh, Uh, persoane competente. Deci, dacă se propune vreo participare a anumitor persoane care, de fapt, nu sunt membre ale Parlamentului European, eu cred că acest lucru nu se poate face decât pe marginea misiunilor de observare și în niciun caz ca membrii cu puteri de pline cu, în aceste misiuni. Mulțumesc și ultima intervenție din partea colegului Grip. Ja również chcę się przyłączyć do tych dobrych słów. Mulțumesc, domnule președinte. Um, doresc și eu uh, să, felicit să o felicit pe doamna raportor de Kaiser pentru acest uh, raport. După prezentarea din Subcomisia pentru Drepturile Omului, uh, putem trage concluzia că acest raport a fost bine primis, primit. Mă scuzați. Sunt convins că cele cinci aspecte care au apărut în amendamente au fost uh, bine concepute și sunt sigur că vom putea ajunge la un compromis. Eu sunt unul dintre cei trei autori care au propus ideea unui fond special pentru democrație. Sunt absolut de acord că acest fond trebuie să fie uh, controlat de Parlament. Este normal ca Parlamentul să, să controleze, să supravegheze acest fond. Și până acum, se pare că se poate ajunge la un compromis și în legătură cu acest aspect. Sunt convins că Din experiența recentă, după schimbările, ultimele schimbări în nordul Africii, uh, avem nevoie cu adevărat de acest fond. Având în vedere că acolo lipsește, lipsește infrastructura, lipsesc partide politice și așa mai departe, va fi foarte greu ca cineva să își asume uh, guvernarea acestor țări. Pe de altă parte, în ceea ce privește bunele practici, este important ca acestea să fie diseminate, mai ales cele care se referă la munca ombudsmanilor. Mulțumesc! Are cuvântul 5 minute pentru observații finale, doamna raportor de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Autala. Am notat ceea ce a spus, am apreciat în mod deosebit amendamentele sale și are dreptate să sublinieze legătura dintre democrație și drepturile omului. Mm, domnul Cucan, ați uh, propus o serie de amendamente, nu intru acum în detaliu. Sunt o serie de amendamente pe care le uh, apreciez în mod deosebit. Nu știu că asistentul dumneavoastră a venit printre asistenții cu care ne-am întâlnit. Da, a venit. Bun. Eu voi participa la ședința de joi, așa că vom discuta atunci despre aceste lucruri. Rețin faptul că munca noastră în domeniul democrației este o muncă pe termen lung și chiar și Ashton va avea o comunicare în acest sens în legătură cu revizuirea politicii de vecinătate uh, și insistăm, bineînțeles, uh, pe această activitate pe termen lung. Subliniați uh, idei uh, legate de acesta. Mă voi întâlni și eu uh, la Varșovia cu viitoarea președinție poloneză. Uh, voi studia cu atenție propunerea președinției. E adevărat că două lucruri ne intrigă. Pe de o parte, toată lumea, inclusiv domnul Sarevoschi, a vorbit despre ideea unui control parlamentar necesar și eu, deocamdată, nu văd foarte bine care este complementaritatea. Riscă să se suprapună, să moară instrumente existente pentru care am luptat, cum este instrumentul pentru democrație și drepturilor omului, dacă cineva mă poate convinge că să nu vor muri instrumentele existente, ci se prevede ceva complementar, util, bineînțeles, nu văd niciun inconvenient aici, dar trebuie să se clarifice lucrurile și nu e simplu asta. Am răspuns deja parțial domnului Lambsdorff în legătură cu instrumentul pentru democrație și drepturile omului, în legătură cu societatea civilă. Sunt sigură că vom ajunge la un acord, nu e posibil altfel. Colegului Zala, pot să-i spun, am spus deja asistentului său că am uh, apreciat amendamentele care sunt uh, destul de noi față de alte amendamente. S-a adus o nouă, notă de noutate prin aceste amendamente. Am răspuns deja domnului Sarius Volski, domnule Șuntis, cu siguranță uh, există diferențe între noi, diferențe de nuanță, dar nu legătură cu amendamentul 61 care reamintește dreptul inalienabil al popoarelor la autodeterminare și la a alege propria formă uh, de conducere politică, economică și dezvoltare socială. Bineînțeles, acesta este un principiu de bază, nu nicio problemă să-l amintim. Chiar am propus să îl punem la începutul raportului, nu acolo unde l-ați plasat dumneavoastră. Oricum, vom ajunge cu siguranță la un acord în acest sens. de acord și cu propunerea Mariei Muniz, am vorbit despre aceasta deja, cred că trebuie să putem folosi experiența foștilor noștri colegi membri ai Parlamentului European în misiunile de observare electorală. Înțeleg uh, ce spune Maria Muniz că dacă nu avem experiență în acele țări, uh, nu putem numai să um, observăm alegerile ne-am întâlnit cu domnul Pat Cox, fostul președinte al Parlamentului European, uh, pentru a discuta aceste aspecte. Vom vedea ce putem face, dar este clar că dacă dorim ca alegerile să nu fie doar o imagine uh, fur, uh, limitată, ci uh, e mai bine, bineînțeles, să uh, fim prezenți pe termen lung în aceste țări, pentru că altfel dar problema este că nu avem timp să fim prezenți uh, atunci pe termen lung. Dar totuși ar trebui să se găsească o soluție și aici. Domnule Xip, știu că uh, pronunță rău numele dumneavoastră, spune doamna de Kaiser. Ați propus o serie de amendamente care ne, ne incită să nu uităm dimensiunea estică, ați vorbit despre Euronest și așa mai departe. E de adevărat că m-am concentrat mai mult pe evenimentele din cadrul primăverii arabe, chiar dacă nu am uh, numit explicit vreo țară, dar aveți dreptate. Nu trebuie să obliem dimensiunea răsăriteană, țările în tranziție sau încă au regimuri autoritare în Est. Trebuie de asemenea să se elibereze de aceste regimuri, știm foarte bine acest lucru. Uh, și pentru mine problema este un tot unitar și revizuirea politi- în revizuirea politicii de vecinătate nu vom face diferențe între Est și Vest. Și ne dăm seama că putem folosi anumite experiențe pentru a ajuta pe ceilalți care s-au aflat în alte contexte politice. Iată, am vorbit mai puțin de 5 minute. Oricum, Raportorilor din umbră le dau întâlnire joi între orele 12.30 și 13.30 și voi face atunci propuneri de compromis pe toate aceste aspecte pe care le-am evocat și cu siguranță le vom mai putea discuta și modifica joi după masă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 10 Prezentare ca urmare a vizitei la Ierusalim și în Cisjordania delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian, care a avut loc pe 26-28 aprilie 2011. Această vizită a avut loc într-un context politic foarte important sau chiar crucial, cu anunțul reconcilierii între cele două grupări din Palestina, principale grupări din Palestina, Înainte de a da cuvântul uh, colegului nostru, domnul De Rosa, aș dori să urez bun venit vicesecretarului general al Serviciului pentru Acțiune Externă, doamna Helga Schmidt, care va participa la discuție în calitatea sa de trimis special al înaltului reprezentant pentru quartet. Nu avem mult timp, așa că are imediat cuvântul colegul De Rosa. Vă rog. Thank you very much, uh, Chair, um, and thank you also for the invitation to Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a face această preze- prezentare. Prezidez această delegație din 2009 încoace și este pentru prima dată când pot să vorbesc în fața Comisiei AFET și, prin urmare, vă mulțumesc încă o dată. Dați-mi voie să spun la, de la început că sunt deosebit de încântată de declarația făcută ieri de către con- Consiliu cu privire la procesul de pace dintre palestinieni și israelieni. Este o declarație foarte importantă, prezintă poziția Uniunii Europene. Vă atrag atenția asupra aliniatului 10, în care se spune clar că se va colabora cu uh, guvernul interimar propus în urma acordului de conciliere. De asemenea, în aliniatul 4 se reiterează poziția Uniunii Europene, care de fapt a fost prezentată uh, foarte clar în decembrie 2009. Salut, de asemenea, faptul că doamna Ashton a declarat că va încerca să reactiveze quartetul, astfel încât quartetul să poată face față noi situații. Spuneam că această vizită la Ierusalim și în Cisjordania a avut loc în aprilie. A fost vorbea despre o delegație pluripartită ne-am întâlnit acolo cu uh, toate uh, facțiunile uh, reprezentate în autoritatea palestiniană. Ne-am întâlnit cu o serie de ONG-uri care activează în Ierusalimul de Est și în Cisjordania și de asemenea am vizitat oficiul ONU pentru ajutor umanitar în Ierusalimul de Est. Vă atrag atenția asupra unui raport din martie 2008 care este în continuare de mare actualitate. Se referă la toate problemele umanitare care au fost identificate în Ierusalimul de Est de către ONU. De la bun început trebuie să vă spun că am primit informații de la șefii delegațiilor din uh, Ierusalimul de Vest. Aceste informații, uh, practic, n-au făcut nimic altceva decât să ne întărească previziunile uh, în sumbră pe care le aveam de la bun început. Am uh, vizitat o serie de persoane, de cartiere ale Ierusalimului care au fost evacuate de către, de către colonizatori. Am mers la Hebron, care este practic uh, interfața Uh, existentă între colonizatori și populația locală. Am vizitat uh, moscheea din Hebron, de asemenea, care este acum uh, folosită de către evrei din regiune ca spațiu religios. Ne-am întâlnit cu familiile afectate, am mers și la Tolkarim, unde ne-am întâlnit cu rezistența uh, Uh, sau reprezentanții comitetelor de rezistență non-violentă. Este vorba aici despre organizații formate din tineri în special, tineri care încearcă să stârpească reacțiile violente ale altor uh, conaționali. Încearcă să promoveze protestele pașnice și să promoveze dezvoltarea comunităților. Este un lucru foarte interesant dacă e să ne gândim la ce se întâmplă în întreaga regiune. Uh, E, e interesant că există această evoluție pozitivă în regiune. Am văzut de asemenea care este efectul uh, acelui zid izraelian de separare. Avem acolo state separate, avem uh, proprietăți care au fost scindate, am, uh, avem uh, familii care, deși simt că țin de Cisjordania s-au trezit în uh, Israel și viceversa și toate problemele uh, generate de acest zid. Ne-am întâlnit de asemenea cu persoane care s-au căsătorit cu uh, alte persoane din Cisjordania și care nu își puteau vizita soții din pricina faptului că aceștia nu aveau actele necesare pentru a, a trece dintr-o parte într-alta. Îl vedeți care este presiunea existentă în uh, zona pe care am vizitat-o, o presiune care este foarte bine reflectată în raportul ONU pe care vi l-am menționat. La final, această delegație pluripartită a ajuns la concluzia că, pornind de la paralizia acțiunilor uh, americane în zonă, uh, o paralizie care era evidentă din punctul de vedere al celor pe care i-au uh, întâlnit. Așadar am ajuns la concluzia că quartetul nu mai are niciun fel de activitate acolo și, din potrivă, Uniunea Europeană trebuie să-și asume rolul de lider pentru a revitaliza procesul. Uniunea Europeană are posibilitatea de a își dovedi valoarea de actor Uh, esențial, adoptând aceeași uh, uh, atitudine pe care o are în Tunisia sau în alte zone, alte zone de conflict toți cei pe care i-am întâlnit au senzația că timpul se scurge iremediabil. au sentimentul că lucrurile nu o să se schimbe niciodată. Am avut această senzație atât în Ierusalimul de Vest cât și în Cisjordania. Uh, am uh, primit această, am primit această senzație din partea tuturor celor care sunt separați din pricina zidului israelian, celor din uh, Cisjordania. Dacă vă uitați puțin pe hartă, veți vedea că există foarte multe puncte, dacă îmi permiteți, există foarte multe enclave care sunt, de fapt, enclave palestiniene, ce însă nu mai au niciun fel de legătură cu, cu autoritatea palestinie, palestiniană. Mai există câteva, câteva drumuri uh, foarte, uh, șosele, străzi foarte, foarte desfundate care fac uh, legătura între puncte, însă în orice caz călătoria în sine ar dura enorm din cauza punctelor de observație, punctelor de control. Și uh, pornind de la această senzație care se propagă în rândul palestinienilor, trebuie să ne întrebăm cum s-ar mai putea crea vreodată o, o țară, Palestina. Avem oamenii separați, oameni care nu pot să ia legătura unii uh, cu ceilalți. Ei, cum s-ar putea ei uni pentru a forma o entitate comună? toți uh, membrii delegației sunt de acord că dacă nu acționăm rapid, pe viitor va fi absolut imposibil să avem un stat palestinian pe baza acordului uh, privind granițele din 67. Și care e alternativa? Alternativa e statul unic. Cine crede că această alternativă e viabilă? Uh, Cum s-ar mai putea crea un stat unic atâta timp cât populația este despărțită de atât de mult timp încoace? În ceea ce privește Ierusalimul de Est, presiunea asupra educației e foarte puternică. Sunt uh, mult prea puține uh, școli palestiniene în Ierusalimul de Est. Lipsesc, lipsesc peste 1400 de astfel de școli. Și uh, ne dăm seama că autoritățile, nici cele israeliene, nici cele palestiniene, nu par să fie capabile a face ceva. Am menționat deja problema colonizatorilor, nu doar în Ierusalimul uh, de Est, uh, ci și în uh, vechiul Ierusalim. Și acolo avem, apar probleme de acest sens, de acest fel. Deci, v-am spus că la începutul uh, delegației, delegației vizitelor am avut o senzație foarte sumbră. Mai apoi, în a treia zi ne-am întâlnit uh, și la un moment dat întâlnirea noastră a fost întreruptă de un reprezentant al Fatah care ne-a spus că la Cairo spre marea mea uh, uimire și a noastră tuturor de altfel, pentru că tocmai ne întâlniserăm cu ministrul de afaceri externe care ne spusese că ar exista o întâlnire de acest sens, care însă nu se știa în ce măsură se va concretiza, ei bine, am aflat că la Cairo s-a încheiat un acord între Fatah și Hamas. Bineînțeles, toată lumea a fost încântată că acest acord uh, s-a încheiat. Și după aceea, în toate locurile în care am mers, am fost întrebați care va fi re- uh, reacția Uniunii Europene. Am fost întrebați dacă UE va lucra cu noul uh, guvern interme- intermediar am fost întrebați dacă rezultatele alegerilor vor fi recunoscute de către Uniunea Europeană sau uh, Uniunea Europeană va face uh, ce a făcut în 2006 când a respins rezultatele alegerilor. Noi, pornind de la cele întâmplate în Tunisia și în Egipt, am spus că nu am putea să nu recunoaștem noi, Uniunea Europeană, rezultatele unor alegeri echitabile, corecte. Sper că am dreptate, sper că, sper că nu m-am înșelat, sper că Uniunea Europeană nu va repeta greșeala din 2006. Însă am detectat acest optimism care a apărut dintr-o dată, dar optimismul nu a schimbat situația de la fața locului. Și, după cum am aflat în declarația Consiliului de ieri, procesul este în continuare paralizat. Trebuie să ne dăm seama cum am putea ajuta la deblocarea situației, noi, Uniunea Europeană. Declarația făcută de domnul uh, președinte Obama săptămâna trecută este foarte importantă din punctul meu de vedere. Bine, nu se vorbește acolo despre colonizare, însă, spre deosebire de declarația americană, Uniunea Europeană pune accent pe această problemă a colonizării și cred că trebuie să facem uh, la fel și pe viitor. Trebuie să punem uh, sare pe rană, să punem punctul pe ei. Ne-am întâlnit cu uh, ministrul de externe palestinian care ne-a explicat că ar speră să avanseze în septembrie la ONU, vrea să obțină calitatea de membru la ONU și ne-a spus de asemenea că data aceasta, luna septembrie, nu este neapărat o, o dată bătută în cuie, ci discuțiile vor uh, continua pe tema granițelor, lucru de altfel pozitiv, pentru că ar fi ceva deci vedem că uh, tocmai această disponibilitate e o dovadă a flexibilității existente în zonă. Deci toată lumea vrea ca lucrurile să avanseze. Niciunul dintre palestinienii pe care i-am întâlnit nu avea senzația că viitorul uh, pașnic e posibil fără discuțiile cu Israel. Israelienii sunt de aceeași părere. Uh, Însă ei trebuie să înțeleagă că și pal- palestinienii au nevoie de securitate, au nevoie de o țară în care să nu se teamă că uh, vor fi bombar- bombardați imediat. Deci e vorba aici despre securitatea ambelor părți și trebuie să ținem cont de necesitatea de a garanta aceste, această securitate tocmai ambelor uh, părți. Dintr-un raport al uh, Agence France am aflat că liderii Fatah nu vor să meargă pe direcția unei de- declarații individuale de independență. Poate că există aici o discrepanță între dorința de a deveni membra, a, a, membrii ai ONU și a, uh, această declarație, dar, mă rog, uh, merită studiat a, subiectul. Dați-mi voie să vă spun însă două lucruri. În primul și în primul rând, Cred că în momentul de față ar fi important ca Parlamentul European să aibă un mecanism la dispoziție care să-i permită să vadă ce se întâmplă uh, acolo. Poate că AFET ar putea să ceară grupului de lucru pentru Orientul Mijlociu să prezinte un raport uh, cu privire la situația de acolo. De asemenea, cred că în cadrul Parlamentului ar trebui să se discute procesul de Uh, pace din Orientul Mijlociu. Știu că există o serie de teme foarte largi, însă cred că ar trebui să ne axăm pe aceasta, procesul de pace în Orientul Mijlociu. Am putea astfel avea la dis- a, am putea astfel avea ocazia de a, a uh, schimba opinii, de a crea o rezoluție, probabil, dar în orice caz, aceste eforturi ale noastre ar putea întări a, activitatea quartetului și, de asemenea, activitățile uh, Uh, Palestinei, autorității palestiniene și a Israelului de asemenea. Vă mulțumesc! Înainte de a deschide dezbaterea, cred că ar fi util să ascultăm ce are de spus doamna Helga Schmidt în legătură cu situația din regiune. După aceea, voi da cuvântul colegilor care doresc să intervină. Thank you very much um, and thank you for inviting me. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea aceasta de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Aș vrea să răspund la câteva din acele puncte care au fost evocate. Sunt absolut de acord cu cele spuse de domnul de, Proces, de Rosas. Uh, doar un lucru uh, există cu care nu sunt de acord. Cred că Uniunea Europeană a fost foarte uh, un element foarte important pentru a uh, reintroduce pe scenă quartetul, pentru a avea un rol important. Dați-mi voie să vă explic. Noi am încercat să revigorăm quartetul. A existat o întâlnire în, fepte, în februarie care a fost uh, condusă de reprezentanții noștri din München, scopul fiind să se ajungă la un text de declarație din partea quartetului care să poată ajuta ambele părți să se întoarcă la masa de discuții. Acest lucru s-a întâmplat în februarie, într-un moment în care evenimentele uh, au început să se desfășoare în uh, țările arabe. Poate că n-a fost momentul cel mai bun, dar ar trebui să mai avem și alte ședințe de discuții și negocieri cu reprezentanții palestinienilor și al australienilor, al israelienilor pentru a vedea ce anume ar fi o condiție prealabilă pentru ei pentru a se putea întoarce la masa de discuții. Și uh, am analizat aceste răspunsuri, am avut ședințe foarte, foarte fructuoase în acest sens, atât acolo cât și la Bruxelles și de altfel asta s-a întâmplat pentru prima dată, să există o ședință la Bruxelles a trebuit să amânăm de două ore o ședință a quartetului, însă va avea loc mâine o întâlnire la Paris și va fi momentul potrivit pentru a evalua ultimele evenimente și pentru a vedea cum anume putem înainta. Cu siguranță vom avea posibilitatea să menținem acel avânt creat de către uh, Uh, de discursul președintelui Obama. Acum dați-mi voie să vă spun că am fost la Washington împreună cu doamna înalt reprezentant săptămâna trecută, exact înainte de discursul uh, pronunțat de domnul uh, Obama. Acolo a existat și regele Iordaniei, a fost de față, a fost un moment deosebit și a, a existat o, o întâlnire a, în așa fel încât mesajul transmis dinspre Washington să fie unul foarte clar. Cu siguranță salutăm discursul președintelui Obama, mai ales referirea sa explicită la frontierele din 1967 uh, faptul că trebuie să existe o frontiere, frontieră sigură și recunoscută de ambele părți. Deci, această îngrijorare este una legitimă și trebuie să fie luată în, în seamă. Apoi, v-ați referit și la poziția UE pe această temă. A avut loc ieri o ședință importantă a Consiliului pentru Afaceri Externe. Veți vedea care vor fi concluziile. Concluziile acestea confirmă poziția noastră și anume să lansăm un apel pentru o reluare a negocierilor directe. Ați menționat luna septembrie, ați menționat de asemenea faptul că israelienii au spus că septembrie nu este o uh, o limită bătută în cuie. Într-adevăr, o dată limită bătută în cuie. Și într-adevăr, asta am avut o uh, drept confirmare și din partea negociatorului șef. Uh, după părerea lor, dacă există o negociere, un proces de negociere până în septembrie, atunci uh, nu va fi nevoie să meargă la adunarea generală din septembrie. Apoi, Ideea este ca împreună cu toți partenerii din quartet să facem în așa fel încât toți partenerii să se întoarcă la masa de discuții. Noi simțim că acest lucru este necesar pentru că există multe subiecte care nu pot fi rezolvate decât prin negociere. Și nu e vorba doar de frontiere sigure, ci e vorba și de apă, de electricitate și multe alte subiecte asemănătoare. De asemenea, am Uh, explicat în mod clar că nu ne dorim uh, aceste mișcări colonizatoare uh, unilaterale. Am repetat acest lucru de mai multe ori în concluziile Consiliului, în conversații directe care au avut loc și anume că aceste așezări sunt ilegale și acest lucru a fost repetat și de doamna Ashton în declarația sa în fața presei. Și de asemenea am cerut și să se pună capăt acestor uh, mișcări unilaterale, pentru că nu se poate ajunge la un rezultat fără negociere. Și, după cum ați spus și dumneavoastră, acest lucru a coincis cu această declarație de unitate din partea diferitelor facțiuni palestiniene. Noi am cerut întotdeauna să existe o reconciliere uh, palestiniană, o unire a spiritelor în jurul președintelui Abbas, și am subliniat acest lucru, că acesta reprezintă un pas important către crearea un, un, a celor două state, găsirea unei soluții pe baza a două state. Am cerut să se aplice principiul de uh, uh, respectare a păcii, de uh, fără intervenții violente și așa mai departe. Și pentru a nu vorbi prea mult, un ultim punct pe care vreau să-l uh, împărtășesc, dumneavoastră v-ați referit la uh, Uh, experiența dumneavoastră și cred că, într-adevăr, palestinienii recunosc, într-adevăr, faptul că Uniunea Europeană a fost donatorul cel mai consecvent și cel mai important, uh, cu aproape 5 milioane de euro pe an din partea bugetului UE către uh, refugiații palestinieni și asta, astea sunt sume care vin în plus uh, de ajutoarele bilaterale acordate de statele membre. Și în același timp, noi am fost primii care am cerut să existe o adevărată politică pentru fâșia Gaza, pentru că situația din Gaza încă este una care ne îngrijorează. Doamna înalt reprezentant a fost în Gaza, uh, la fața locului, a mers acolo de două ori deja și în mod clar a lansat apeluri pentru schimbarea politicilor nu numai pentru o, accesul pentru ajutor umanitar, ci și un apel pentru o adevărată politică în favoarea fâșiei Gaza, în așa fel încât aceasta să aibă o dezvoltare normală, mai ales când e vorba de comerț, de economie și așa mai departe. Și am oferit sprijinul nostru palestinienilor, mai ales pentru a rezolva problema punctelor de control și acces uh, la acest teritoriu. Vă mulțumesc! Bine. Grazie. Bine, vă mulțumim. Avem acum o listă întreagă de solicitări de luarea cuvântului. Mai întâi, colegul Arkins. Domnule președinte, am participat la două delegații în Palestina, Gaza și Ierusalimul de Est, conduse de Francis de Rosa și doresc să-l felicit pentru faptul că, ca toți practicienii, a fost în omul potrivit, la locul potrivit, la momentul potrivit. Și a abordat mai multe aspecte, n-am timp să intru în detaliu, uh, dar doresc să spun că, alături de ceilalți colegi care au fost în delegații, în dele- care vor putea confirma, mi-aduc aminte ultima dată când a fost acolo domnul Ashray, doamna Ashray ne-a spus, dânsa este creștină palestiniană, uh, și ne-a spus este 12 noaptea fără un minut. Și despre asta vorbește domnul Rosa. Principalul idee pe care vreau să o transmit, cred că această comisie va înțelege această idee, dar nu neapărat și tot Parlamentul, este faptul că Uniunea Europeană și Parlamentul, în toate rolurile sale, trebuie să acționeze pozitiv, nu doar să vorbească, pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. Am fost acuzați când am fost acolo de faptul că uh, suntem pereche uh, dar uh, nu actori, joc de cuvânt uh, um, pe cuvinte payers și payers și payers și players. Deci plătim, finanțăm, dar nu acționăm, nu ne implicăm. Nu jucăm un rol suficient de semnificativ, dar putem să o facem și trebuie să o facem. Ceea ce mă îngrijorează, domnule președinte, este că acest Parlament este împărțit. E de înțeles acest lucru. Uh, se fac simțite influențele presiunile Israelului, așa că orice emoțiune sau dezbatere a noastră uh, este sortită eșecului. Este important pentru, uh, pentru Palestina, pentru viitorul sau existența sa, uh, o atitudine mai activă pentru noi. Palestinienii trebuie asigurați că au și ei un viitor, nu numai Israelul, cei cu care m-am întâlnit eu, de la Hamas, care nu trebuia să vorbim pentru că sunt teroriști, mi s-au părut persoane remarcabile, știau foarte clar ce doreau, din uh, punct de vedere politic. Și alături de fata s-au împăcat acum și uh, Eh, cu toții cei care ne-au interesat problema, eh, avem speranțe acum. Trebuie să Uh, se înțeleagă că ce spune Obama se va întâmpla. Trebuie să înțeleagă Israelul că uh, trebuie să se nu mai uh, să, să, să nu mai poartă război împotriva Palestinei, trebuie să se lase liber accesul spre Gaza și libertatea de mișcare a palestinienilor trebuie să fie asigurată. Un diplomat din Africa de Sud mi-a spus ultima dată când am fost acolo, dacă ați crezut că apart, politica de apartheid fă, uh, era nasoală în Africa de Sud. Haideți aici să vedeți ce se întâmplă. Trebuie să fim cu toții conștienți de aceste lucruri. În fine, sunt de acord că trebuie să aibă loc o dezbatere majoră cu rezultate concrete, politici concrete, la nivel comercial, politic sau de finanțare. E nevoie de politici specifice. Trebuie să jucăm un rol acolo, nu doar să dăm banii. Avem o șansă și nu putem să ne permitem să o lăsăm să treacă. Grazie. Mulțumesc. Colega Auken din partea verzilor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am participat și eu la delegație, sunt vicepreședinte, am fost vicepreședinte a delegației în Palestina și sprijin tot ceea ce a spus uh, colegul de Rosa. Aș putea să adaug și eu diverse lucruri. Statele Unite, pe de o parte, insistau asupra negocierilor. În fine, o, a fost o observație uh, secundară, spune doamna Auken. Când vine momentul potrivit, așa cum se spune articolul 2 din uh, rezoluția uh, doamnei Ashton? Ceea ce numim noi proces de pace n-a făcut decât să faciliteze ocuparea. Ocuparea a continuat și Israelul a făcut tot felul de lucruri în mod unilateral. Um, așezările israeliene în pământ palestinian sunt măsuri unilaterale. Pe de altă parte, s-a uh, închis fâșia Gaza, din nou măsură unilaterală. Ar fi foarte bine ca cele două părți să conlucreze, dar nu trebuie să uităm faptul că drepturile nu trebuie să fie dezbătute. Oamenii aceștia au drepturi, conform dreptului internațional. Și apoi trebuie să negociem pentru refugiați și așa mai departe. Dar e important ca două state suverane să negocieze. Și o ultimă observație, nu mai este timp. Și o soluție cu un singur stat ar fi un dezastru. M-am întâlnit cu mai mulți palestinieni care au crezut că va funcționa pentru că pentru prima dată s-ar aplica standarde, poate, sau s-ar urmări încălcările drepturilor omului. Poate e corect acest lucru, dar cu siguranță ar urma zeci de ani de violență și ură și tot uh, mișcarea împotriva violenței uh, s-ar duce de râpă dacă s-ar renunța la speranța de soluție cu două state independente. Când tot spune celor două părți să negocieze procesul de pace, dar uh, procesul nu a avansat deloc. Așa că ce facem? Dacă acum acceptăm ACA, mi se pare că la INTA sunt gata să accepte acest lucru, înseamnă că uh, și aceste minime elemente pe care le-am obținut, nu ne folosim de ele. Dacă nu este uh, posibilități, nu facem decât să cântăm în struna Israelului și imaginea Uniunii, întreaga regiune este în joc, pentru că avem nevoie de întreaga Uni regiune și regiunea nu trebuie să creadă că Uniunea Europeană are standarde duble. Chiamar. Mulțumesc, dragi colegi. Îmi pare rău că trebuie să revin cu limitele de timp, dar la ora 18.30 trebuie să încheiem și am cinci colegi înscriși la cuvânt, apoi va răspunde pe scurt colegul de Rosa. Așa că vă rog să vă restrângeți intervențiile cât mai mult. Domnul Broc are cuvântul. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen machen. Domnule președinte, câteva comentarii uh, scurte, dar mai întâi de toate întrebarea mea preferată. Când va decide Uniunea Europeană să-și asume în cadrul quartetului un rol egal cu cel al Statelor Unite ale Americii? Când va renunța la poziția asta de trepăduș? Cred că situația din regiunea respectivă se va îmbunătăți doar dacă Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii își vor asuma roluri egale. Doar atunci quartetul va avea într-adevăr o, o, va fi într-adevăr solid, va oferi într-adevăr siguranțele și uh, securitățile care sunt cerute de către părțile implicate. Bine, acum în ceea ce privește uh, situația din autoritatea palestiniană, cu toții putem avea păreri diferite. Uh, cu toții ne putem, uh, putem, putem compara Hamasul cu organizații teroriste din întreaga lume. Însă trebuie să ne gândim că aceștia sunt actorii cu care trebuie să lucrăm actori care luptă cu toții pentru uh, unitatea palestiniană. De asemenea, uh, cu siguranță mari dificultăți vom avea în discuțiile cu Israelul, pentru că Israelul pare foarte reticent în a renunța la politica sa de colonizare. Uh, dar obiectivul nostru final, pe care trebuie să-l păstrăm permanent în minte, este acela că ne dorim cu toții o soluție a celor două state. Și uh, trebuie să ne oferim uh, sprijinul necesar pentru a atinge acest obiectiv final. Iar lucrul acesta nu îl putem uh, atinge sau obiectivul acesta nu îl putem atinge dacă nu avem un rol cât se poate de puternic și dacă nu col- colaborăm cu statele din regiune și cu statele din Liga Arabă. Trebuie să ne gândim la bineînțeles, modul în care va trebui să negociem cu aceste state din Liga Arabă, state care, bineînțeles, au uh, propriile lor atitudini vis-a-vis -vis de Israel. Deci trebuie să aducem la un numitor comun multe elemente acolo. Însă, uh, în orice caz, soluționarea acestui conflict este necesară cât mai curând cu putință, asta pentru ca situația din întreaga regiune să se stabilizeze. Mulțumesc! Colega Kill Nielsen, la parola. Doamna Kill Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte putem constata într-adevăr că sugestia domnului de Rosas este foarte bună. E nevoie de o dezbatere în Parlamentul European pe această temă. E nevoie de o dezbatere îndelungată, deci subscriu la propunerea sa. Acum, pentru a reveni la câteva observații făcute adineori, mai întâi, rezolvarea problemei. Domnul Brock ne spune că e necesar pentru această regiune să se rezolve această problemă, însă nu numai pentru regiune, domnule Brock, ci și pentru noi, pentru liniștea noastră sufletească în propriile noastre orașe și regiuni. Aș mai reveni de asemenea și la o frază pronunțată din adineau și anume ideea că am putea să uh, ne pierdem, știu eu, onoarea. Am senzația că acest lucru tocmai se întâmplă, că ne uităm la modul în care societatea civilă este obligată să uh, se ocupe de anumite probleme pe care noi nu le rezolvăm, când vedem că există o adevărată campanie de boicotare a investițiilor împotriva importului produselor, a unor produse care vin din partea coloniilor, care a luat amploare, mai ales în Franța, e tocmai pentru că Uniunea Europeană nu este în stare să asigure trasabilitatea produselor importate în cadrul acordului de asociere UE-Israel. Deci, Uniunea Europeană este incapabilă să respecte dreptul internațional și Convenția de la Geneva. Deci, vedem că cetățenii nu sunt de acord cu noi. Nu sunt de acord cu noi în ceea ce privește fâșia Gaza. Blocada din fâșia Gaza este insuportabilă și eu am fost, ca și alți colegi, acolo de mai multe ori. Blocada aceasta, din punct de vedere umanitar, este intolerabilă. Peste 60% din populația de acolo are Uh, sunt, de fapt, e o populație sub 18 ani. E vorba de copii care plătesc prețul pentru cei care au votat în 2006 într-un sens care nouă nu ne convenea. Este pur și simplu aberant. Pur și simplu acolo hrănim și întărim dorințe de răzbunare în sânul tineretului, ceea ce e periculos. Aș vrea să spun că flotila despre care am auzit vorbindu-se anul trecut, se pare, a dus la o reacție din partea Israelului o anumită vreme, pentru că a existat o ușurare a blocadei, însă insuficientă, iluzorie, dar aș dori să spun că 15 vase sunt acum pe cale de a se pregăti pentru a pleca spre Gaza. Sunt vase care vin din multe țări europene. În Franța, vaporul pentru libertate, care tocmai este pe calea de a se pregăti, se bucură de un sprijin popular extraordinar. Foarte multe personalități din lumea uh, Uh, culturală, dincolo de mediul uh, politic, deci jurnaliști, de asemenea, lansează un apel de susținere către această flotilă în, cu destinația Gaza. Eu am speranță că doamna Ashton și SAE pe ansamblu vor face tot ceea ce este posibil pe lângă autoritățile israeliene pentru a se asigura că nu va exista un alt masacru ca și anul trecut, că nu vor fi agresați acești militanți pacifiști care nu sunt violenți, care vor să ajungă în fâșia Gaza pentru a denunța această blocadă. Gomes. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gomes. Uh, vă mai rămâne doar un minut, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș vrea să revin la ideile domnului de Rosas. E nevoie de o dezbatere, o dezbatere cu participarea, știu eu, a doamnei Pașton, a cui o fi, Uh, în așa fel încât Parlamentul să adopte o poziție. Momentul este crucial. Nu ne putem permite să pierdem situația de sub control. Avem nevoie de progres. E nevoie de, de avânt, așa cum a fost, de exemplu, în cazul uh, uh primăverii arabe, Israelul. În momentul de față nu discutăm despre Israel. Uh, ce drept, însă poate că într-o bună zi vom ajunge în această situație dacă acum nu facem nimic. Deci e o nevoie de uh, de dezbatere. Consiliul trebuie să aibă leadership. Nu putem lăsa numai uh, Statele Unite să aibă un cuvânt de spus în cadrul quartetului. Trebuie să avem și noi un cuvânt de spus în momentul în care se adoptă o declarație, în momentul în care se adoptă un uh, text. Să arătăm că e vorba de un joc nou, cu reguli noi. E vorba de securitatea noastră, e vorba de securitatea atât a noastră cât și a Israelului cât și a Palestinei. Thank you. Uh, Neuser, uh, please. You have the floor. Yeah, uh, Domnul uh, Vă mulțumesc foarte mult și eu am fost uh, membru al acestei delegații. V-aș putea da foarte multe informații care ar clarifica uh, situația de acolo. E clar că violența mm, este exacerbată, de asemenea situația umanitară se înrăutățește, iar raportul ONU privind uh, situația umanitară din zonă este elocvent. Cred că noi, Parlamentul European, în momentul de față, trebuie să ne asumăm riscul, uh, rolul uh, ce ne revine. Nu trebuie să ne întrebăm permanent ce face Consiliul, ce ar putea face Consiliul. Nu, trebuie să ne asumăm rolul potrivit, trebuie să acționăm rapid. În septembrie, avem decizia în cadrul ONU și înainte de septembrie Uniunea Europeană trebuie să își asume uh, poziția. Pierdem orice urmă de credibilitate în cazul în care lăsăm baltă Palestina tocmai acum, într-un moment în care se ajunge la... s-a încheiat un acord uh, istoric între Fatah și Hamas. Ultimul intervent. Mulțumesc, ultima intervenție acum este al colegei Morvai. Mulțumesc. Având în vedere că nu mai avem timp, doresc doar să pun o întrebare scurtă reprezentantei um, Serviciului de Acțiune Ex eh, reprezentanta Serviciului de Acțiune Externă, doamnei Aston, a spus că Uniunea Europeană, deci contribuabilii europeni, plătesc 500 de milioane de euro pe an ca ajutoare pentru poporul palestinian. Întrebarea mea este, statul Israel a plătit daune pentru tot ceea ce a făcut, tot ce, toate daunele cauzate în Palestina și Uniunea Europeană a cerut vreodată ca Israelul să plătească pentru daunele realizate încălcând dreptul internațional, de exemplu, prin atacul ilegal asupra fâșiei Gaza sau regula este că Uniune, eh, că profesorii, eh, medici, asistentele și mai departe, oamenii nu ar până plătesc pentru clădirile publice care au fost distruse de Israel. Mulțumesc! La, la concluzione. Dau cuvântul pe scurt, doamne raportor, pentru a trage concluziile. Domnului raportor, mă scuzați, domnului De Rosa și apoi doamnei Schmidt. Doamna Schmidt mai întâi și după aceea domnul De Rosa. Very briefly, because we have to close... Foarte pe scurt, pentru că trebuie să încheiem. Ok. 6.30. Eh, Foarte scurt, la întrebarea domnului Brock, când ne vom asuma rolul de lider? Uh, Vă amintesc că quartetul are patru membri, UE, SUA, uh, Rusia și și încă un partener și uh, rolul de lider se, este asumat de fiecare dintre aceste părți în funcție de locul în care se reunește quartetul. Deci e clar, avem și noi rolul de lider. Uh, de asemenea, poziția noastră a Uniunii Europene vis-a-vis de problema Palestinei eh, este problema palestiniană este cât se poate declara. Am declarat din nou și din nou care este poziția noastră. Acum, această poziție noastră ar trebui să fie implementată. Bine, e drept că eh, quartetul ar trebui să fie revitalizat, s-a cam, eh, a cam adormit în ultimul timp. E, e drept că pentru această revitalizare e nevoie de eforturi din partea tuturor celor implicați și, bineînțeles, din partea Uniunii Europene Europene și a Statelor Unite ale Americii. În ceea ce privește Israelul, să nu uităm faptul că și Israelul a avut multe de, de pierdut de pe urma și a suferit multe daune de pe urma uh, bombardamentelor care erau organizate frecvent uh, din fâșia Gaza spre Israel. Concluzia, domnul De Rosa. Da, foarte pe scurt. În ceea ce privește pagubele, am înțeles că Israelul a plătit deja către ONU pagubele, uh, daunele pe care, despăgubirile pe care le datora pentru distrugerea unor uh, clădiri ca urmare a bombardamentelor organizate. Uniunea Europeană, ce face ea acolo? Ea uh, pur și simplu ajută autoritatea palestiniană. Uniunea Europeană nu este un fel de intermediar între uh, Palestina și uh, Israelul. Pale- autoritatea palestiniană ar trebui să ceară daunele care consideră că îi se cuvin. În ceea ce privește Hamas acum, uh, Hamas este o organizație care cuprinde atât politicieni cât și teroriști sau uh, persoane liber schimbiste. Deci vedem acolo, că acolo există o mișcare permanentă care însă poate că duce la o schimbare. Faptul că Hamas a a, a semnat acest acord este un pas înainte și Uniunea Europeană ar trebui nu neapărat să negocieze cu Hamas, ci ar trebui să găsească posibilitățile necesare pentru a discuta cu Hamasul, pentru a include Hamasul în discuțiile acestea care poate pe viitor va reuși să Uh, genereze o situație sigură pentru ambele pări, părți ale implicate. Dacă nu ne implicăm, uh, nu facem nimic și tocmai acest angajament efectiv este necesar. De asemenea, în ceea ce privește decla- declarația Consiliului cu privire la uh, israelienii prizonieri în fâșia Gaza. Da, e clar, trebuie să fie uh, să fie eliberați toți israelienii uh, aflați în închisorile palestiniene. Însă, în același timp, să uh, cerem și israelienilor să elibereze cei 600 de minori care sunt uh, deținuți în închisori, minori palestinieni care sunt deținuți în închisorile israeliene. Toată lumea ar trebui să meargă acasă. Uh, deci există mai multe părți umanitare care trebuie să fie luate în considerare și minorii aceia care sunt deferiți curților militare ar trebui de asemenea să fie eliberați. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru prezență și ne revedem mâine dimineața la ora 9. Mulțumesc!